So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună dimineața, dragi colegi. Avem uh, două puncte pe ordinea noastră de zi la care vom vota rapoarte. Iar apoi avem atelierul pe tema epidemiei de gripă a H1N1. În primul rând, la punctul 9 de pe ordinea noastră de zi, revizuirea planului de acțiune privind eficiența energetică. Este un raport al Comisiei ITRE, iar uh, avizul a fost elaborat de Peter Lize. Aveți lista de vot. Ieri seara a apărut o nouă versiune, sper că aceasta este chiar cea mai actuală, dacă nu Va fi greu. Aveți și cartelele de vot în cazul în care va trebui să votăm electronic. La ITRA acest lucru e întotdeauna necesar. Peter Lize, un punct de procedură? Mulțumesc, domnule președinte. Uh, deodată văd că se manifestă un interes foarte puternic pentru acest uh, aviz. Am discutat cu 5-6 persoane la Strasburg și atunci uh, nu prea erau puncte controversate, însă mi-a fost foarte clar că există elemente potențial uh, controversate în acest aviz și va trebui să discutăm încă lucrurile. Poziția comisiei noastre trebuie a trebuit îmbunătățită și de aceea, împreună cu cei care au depus amendamente, am prezentat amendamente orale, sunt toate pe listă, îmi cer scuze pentru faptul că unele au apărut doar ieri seară, v-a fost prezentată doar ieri seară. Asta pentru că în decursul timpului ne-am dat seama cât de dificil de uh, abordat sunt aceste uh, propuneri de amendamente și de aceea au trebuit puțin prelucrate. Vă rog să observați ce apare la punctul 3 în avizul original. Vreau să avem un vot uh, separat. Acolo sunt uh, termenele, obiectivele pe termen lung, care sunt foarte ambițioase. Cred că este important să avem obiective pe termen lung și acestea se bazează pe un scenariu care spune că în 2050 vom avea doar energii regenerabile. Însă și la noi în comisie și în alte comisii există și poziția care spune că nu, avem, nu, vom, nu vrem 100% energii regenerabile, ci vrem să utilizăm și alte opțiuni. Și atunci ajungem la niște cifre. Pentru mine este foarte important să uh, fixăm niște uh, obiective obligatorii pentru eficiența energetică și să fixăm niște obiective pe termen lung pentru ca industria să poată să se adapteze. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au uh, ajutat la pregătirea acestui aviz, raportorilor din umbră, secretariatului, personalului, care aseară au muncit cu mare zel pentru a duce lucrurile la uh, forma în care le aveți astăzi. Dacă vă uitați, de exemplu, la amendamentul 40, este vorba de uh, standardele de eficiență energetică la clădiri. Și asociațiile pentru protecția mediului spun 2050 e mult prea târziu pentru a avea clădiri neutre din punct de vedere climatic. În același timp există colegi din diverse grupuri care spun e mult prea devreme și nu se poate face acest lucru. De aceea e clar că mai avem nevoie de discuții cred că deocamdată ar trebui să ne punem de acord că avem nevoie de Uh, clădiri neutre din punct de vedere climatic pe termen lung și vedem dacă va fi 2050, 2070, asta urmează să discutăm după aceea. Bun, haideți să votăm deocamdată ceea ce vrem să hotărâm acum și vedem după aceea dacă mai există și chestiuni contradictorii. Așadar, amendamentul 1, Kathleen Van Brem, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Kathleen Van Bremt, vot pe părți, prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Partea a treia. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3, domnul Schilacachis, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 4 cu amendament oral. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 6. Cine pentru? 6. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 7. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Numărul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 9. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 10. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 11. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 12. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40. Cu amendament oral. Cu amendament oral. Cine este pentru 40? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. 18. S-a închis votul. 28 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. 26. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20, 30 pardon, 24, spune președintele, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17. Cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Partea a doua. E o persoană în plus a PP. Acum e bine. S-a închis votul. Da, se respinge. 19 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 35. Vot pe părți, prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 a fost retras. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 46 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Felicitări raportorului, lui Peter Lize. Un subiect important, după cum uh, am auzit ieri, din gura doamnei comisar pentru climă. Felicitări, Peter Lize. Punctul următor, punctul 10 conferința părților, cea de-a 16-a, conferința ONU de la Cancun.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Douăzeci pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Mă gândesc la care amendament trebuie să trecem acum. Nu. Verificăm electronic. 25. S-a închis votul. Da, se adoptă. 24 e caduc, 28 a fost retras, 26. Florence Berlize. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 și 27 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 30. Cu un vot pe părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 32 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 35 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5. 39. Alineatul 539 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42, vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci și trei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 46 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 48 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 51 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 52 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Se adoptă. 55 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 și 57 identice. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm. Verificăm electronic 54 și 57. O persoană în plus la PP, o persoană în plus la Socialiști și Democrați. Acum încă o persoană în plus la Socialiști și Democrați. Acum e bine. S-a închis votul. Se resping. Se resping aceste două amendamente. 54 partea B și 53 identice. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Șaptezeci și trei, șaptezeci și doi, identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 65. S-a închis votul. Se adoptă. 62 este caduc. Șaizeci al domnului Schilakakis. Cine pentru? 66. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la pagina următoare. 64. Sizeli. Cine e pentru? 64. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Amendament lingvistic. 88. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 90 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm. 59. Ein PP zu viel. O persoană în plus la PP. Acum e bine, s-a închis votul. Se adoptă. 89. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 80 și 81 identice, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83, 77, identice, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 77 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 86-87, identice, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 86 partea B pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 85 pentru. Împotrivă. Abțineri Înseați că n-am fost atent. 85. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 50. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 133. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem apoi la 91, partea P și 94, care sunt identice. Cine pentru? 91, partea B și 94. Cine pentru, deci? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV 96, vot pe părți, prima parte. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și aceasta. 116. Patniu. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 e caduc, 100 e caduc. 100. Nu, trebuie să le votăm. Așadar, 102. Cine e pentru? Fanpremt, 102. Împotrivă? Abțineri se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. 103. Acum vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine, verificăm partea a doua. S-a votul. Se respinge. ...97 cade și acum trecem la 97 partea B. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 99 parniu. Cine-i pentru? Împotriva, Abțineri se adoptă. 104. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 105. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 107. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Respins, da. Identice acum 110 și 109. cine pentru? Împotriva, Abțineri respinse. 111. cine pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. 106 acum. 106. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 113 vot pe părți. Prima parte. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Prima parte. beendet. S-a închis votul. Se respinge. Partea a doua acum. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 112. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Verificăm 114. S-a închis votul și se respinge. 115. Florence Zivalize. cine pentru? Am sărit peste 1. 114. 114 tocmai a fost respins, deci... O 114 a fost votat electronic acum și l-am respins, nu? A, nu, bine, am greșit. Bine, am mers prea repede, poate. Atunci, acum votăm 114. cine pentru 114? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum am pus lucrurile în ordine. 115. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. DV 118. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 119 prodii. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 119. S-a închis votul. Se respinge. 123 acum. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 121. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 122. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 125. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 126. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127. Cine-i pentru? 126. Vreți verificare? Bine, verificăm 126. S-a, vot. S-a deschis votul. Ja, Abstimmung ist beendet. S-a închis votul. Se adoptă. Nu votează toată lumea, probabil cu cartela de vot, toată lumea care este în sală, de aceea se poate. 127. Florenței Bărlize. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. 157, partea A. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 130. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 abțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 144, partea B. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 144, partea A. cine pentru? Împotriva abțineri, se respinge. 145, cine pentru? Împotrivă, uh, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 147, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 148, cine pentru? Împotrivă, Abțineri se adoptă. 149. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 150. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 151. Vot pe părți. Prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 152. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 183. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 153. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, verificăm 153. Pentru că nu mai ridică toată lumea mână. de e greu. Se închide votul. Se adoptă. 153 se adoptă. 154 vot pe părți, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 155. Bine, vreți să verificăm partea a doua. O verificăm. EPP Ana Țufil. 1 plus la PP. Se adoptă. 153, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 197, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156, partea A, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156, partea B, I3, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 189 Merchis. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 158 litre. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 159 pentru, împotrivă, Abțineri. Verificăm. Verificăm 159. S-a închis votul. Se adoptă. 160 vot pe părți. Prima parte. Pentru? Împotrivă? Abținere se adoptă. Partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă. Abținere se adoptă. 178. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182. Pentru. Împotrivă. Verificăm 182. S-a închis votul și se respinge. O sută șaizeci unu. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 162. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 164. Itre. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 49. Vot pe părți. Prima parte. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. O cinci. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 165. S-a închis. Se respinge. 166. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 168. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 171. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 169. cine pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 170. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. Se respinge. 167 cu amendament oral cinei pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 175 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Re se adoptă. 180 cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 176. Cine pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 173 și 174. cine pentru? Împotrivă. Abținere. Se adoptă. 179. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 124 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 124. S-a închis votul și se respinge, da. 184. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 185. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 190. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 186. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 187. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 192. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 193. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 194. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 195. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 196. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 198. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 201. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 199. Cine-i pentru? Deci Gardini. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Acum mi se spune că două au fost retrase. Doamna Suli și domnul Franco își retrag susținerea pentru următorul amendament, dar se votează totuși. Deci 200, cine este partea mea? cine e pentru? 200 partea mea pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 204 gardini, cine pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. 202 pentru, Deci s-au retras doar două nume. Restul mențin acest amendament, adică Sonic, Kramer, Vlastor și așa mai departe. Cine este pentru? Deci 202. Împotriva? Abțineri? Se respinge. 203. Cine-i pentru? Împotriva? abțineri, se respinge. 205. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 206 vot pe părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. se adoptă. Partea a doua, acum, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 208, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 209 și 207 și 47 sunt identice. cine pentru ele? Împotrivă. Abțineri se resping. 210. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum considerentele 6. Delvo. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9 pentru. Nu, 8, mă scuzați, 8. Suntem la 8. Deci 8. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 9. S-a închis. Se respinge. 10. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 12 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 13. cine pentru? împotrivă, abține, se adoptă. 14 vot pe părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm partea a doua. S-a închis votul. Se respinge. 16. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă 15 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Și acum trecem la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. Un PP în plus. S-a închis votul. 35 pentru, 20 împotrivă, nicio abținere și felicitări către autor. Pentru că această, acest document va fi o bază importantă pentru dezbaterea noastră de la plenară și de la Cancun. Bun, dragi colegi, trecem acum la workshopul pe ordinea de zi cu privire la pandemia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 Please take a seat. Să luați loc. Doamnelor și domnilor, So, herzlich willkommen an... Bun venit tuturor membrilor comisiei noastre, bun venit și experților, oaspeților pe care i-am invitat la acest atelier în legătură cu celebrul virus gripal H1N1, care în ultimul an ne-a dat atâta bătaie de cap. Vrem să vedem cum au reacționat statele membre vis-a-vis -vis de această provocare și ce rol a jucat Uniunea Europeană. <clears throat> Salut pe doamna Michel Vazi, care este raportoare din partea comisiei. Urmează să elaboreze un document pe tema aceasta în legătură cu acest subiect care a stârnit și reacții de-a dreptul dramatice la nivelul opiniei publice. Și mă bucur că avem o serie întreagă de experți excelenți prezenți la lucrările noastre de astăzi, care de asemenea au fost implicați pe plan instituțional în această activitate și salut în ordinea uh, programului pe care îl avem în față pe domnul John F. Ryan, șeful unității de la DJ Sanco. Bun venit! După aceea, de asemenea, din partea Direcție Generală Sanco vom primi informații din partea domnului Andrei Riz, director pentru Sănătate Publică și Studii de Risc. Avem și de la DG Enterprise o prezență doamna Georgette Lali, directoare pentru inovație industrială și industria mobilității. Iar din partea fostei președinții suedeze o avem prezentă pe doamna Anita Janelm, bun venit și domniei sale. Președinția suedeză a trebuit să administreze cea mai mare parte a problematicii. Mă bucur de asemenea că directorul executiv al agenției Emma Thomas Lundgren este prezent și fosta directoare de la ECDC, doamna Suzana Iacob, care îi spune bun venit. Bineînțeles că și domnul Max Sprenger, actualul director al ECDC, este prezent, îi spunem uh, bun venit și domniei sale și mai avem alți doi oaspeți de la DG Sanco, director general, Paula Testoricoci, bun venit, și din partea președinției belgiene, dr. Daniel Reinders. Uh, am uh, citit uh, lista um, invitațiilor noștri în ordinea în care figurează în program. Spuneam deja că anul trecut acest virus a stănit multă vâlvă și Organizația Mondială a Sănătății uh, a declarat uh, că există pericolul unei pandemii. Evident, Europa a trebuit să reacționeze. Din fericire, efectele nu au fost atât de tragice cum uh, au existat inițial temeri și ca atare trebuie să ne punem întrebarea cum vom administra de aici înainte, cum ne vom organiza uh, programe de prevenire ale unor pandemii care evident au efect transfrontalier. secretariatul uh, um, atrage atenția că avem un interval la dispoziție până la ora 12.30. Vor fi foarte multe intervenții. Ca atare, vă adresăm rugămintea și celor care urmează să facă prezentări. să respecte timpul, iar domnul John Ryan va avea la dispoziție 10 minute Paneliștii după aceea nu mai mult de patru minute de persoană și va trebui să urmăresc cu strictețe respectarea timpului ca să nu intrăm în dificultăți. Domnule Ryan, dacă doriți să ne prezentați punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu problema aflată în discuție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc membrii Parlamentului, doresc să mulțumesc membrilor Comisiei pentru organizarea acestui atelier astăzi împreună cu conferința, uh, conferința belgiană pe marginea H1N1. Uh, Spune că poate că vom reuși astăzi să tratăm probleme care au o relevanță importantă. Trebuie să vedem care sunt lecțiile pe care fiecare uh, le-a uh, cunoscut, care pot fi concluziile pentru îmbunătățirea capacității noastre de a răspunde la asemenea situații de criză pe viitor. Și pentru a atinge aceste obiective, cred că este în primul rând important să înțelegem care este contextul general în legătură cu această pandemie de gripă la nivelul Uniunii Europene, care sunt puterile noastre pe plan comunitar în raport cu administrarea crizelor în domeniul sănătății, începând cu 1999. Pentru a încerca să facem față unor riscuri legate de pandemii, comunitatea a introdus o serie întreagă de acte legislative pentru a încerca să abordăm această problemă, iar obiectivele principale ale acestor reglementări este să stabilim un sistem de schimb de informații și pentru a coordona acțiunile împotriva acestor pandemii, inclusiv ale pandemiilor de gripă. În 2005 a fost adoptat un plan de pregătire pe plan european pentru a permite o mai bună coordonare a măsurilor de control. Am colaborat cu agențiile specializate în domeniul ECDC și EMEA. Dincolo de câteva excepții, nu există prevederi în tratat tratatul constitutiv privind acțiunile comunitare. Dar tratatul de la Lisabona acum conține o referință privind măsurile împotriva unor riscuri transfrontaliere la adresa sănătății cetățenilor. se vedea că majoritatea sens responsabilităților uh, revin statelor membre, chiar dacă poate să existe o coordonare pe plan comunitar să vedem care sunt datele în legătură cu izbucnirea pandemiei. Întâi am fost notificați în baza unor contacte bilaterale cu Statele Unite și Mexic a apărut un virus nou, iar acesta a fost confirmat de către Organizația Mondială a Sănătății. Uh, noi am încercat să ne activăm facilitățile de intervenție operativă în acest domeniu pentru a face față riscurilor și există Uh, au existat reuniuni la nivelul statelor membre. A trebuit să vedem care sunt măsurile necesare pentru a putea preveni uh, infecțiile cu uh, acest virus. Au avut loc conferințe zilnice pentru a vedea care este volumul infecțiilor, modul în care virusul a proliferat și pentru a încerca să stăvilim în continuare proliferarea. Am analizat stadiile transmisiilor de virus și statele membre au uh, luat în calcul măsuri uh, inclusiv în ce privește călătorii care uh, veneau din zonele de risc, ce sfaturi pot fi acordate acestor pasageri, care sunt sfaturile care trebuie oferite cetățenilor pentru a se proteja și, evident, s-au luat măsuri de combatere a virusului acolo unde a fost necesar. Comisia a propus o definire obligatorie și o anunțare, o uh, inventariere a cazurilor pentru a informa în legătură cu uh, numărul pacienților uh, infectați la nivelul comunității. În iunie 2009, Organizația Mondială a Sănătății a ridicat la nivelul 6 gradul de pericol în legătură cu această pandemie. Au fost uh, făcute raporturi în legătură cu cazurile de infectare în Europa, au apărut primele decese, iar Comisia pentru uh, Sănătatea Publică și-a stabilit ca obiectiv identificarea unor principii comune și a măsurilor de stăvilire a pandemiei. De pildă, Uh, s-au anunțat situațiile în care au trebuit să fie închise școlile, de asemenea uh, recomandările pentru cei care urmau să se deplaseze în interiorul comunității. De asemenea, s-a stabilit o strategie de vaccinare a grupurilor de risc. Și Comisia a publicat în septembrie 2009 un comunicat privind pandemia H1N1 cinci documente în legătură cu uh, domenii cheie pentru a face față acestei crize. La finele lunii septembrie 2009, în urma unor recomandări pozitive din partea EMA, Comisia a autorizat primele vaccine și statele membre au declanșat campaniile de vaccinare în octombrie 2009 înțeles că în intervențiile care vor urma vom face referire și la aceste aspecte și uh, anumite state membre au uh, stabilit niște uh, obligativități în ce privește grupurile de risc, altele nu au creat asemenea obligativități, dar oricum au fost lansate invitații cetățenilor care doreau să se vaccineze. A existat și un sistem de transfer uh, voluntar de vaccin între statele membre. Acest sistem uh, în urma situației mai grave din Ucraina, unde numărul persoanelor infectate a fost mai mare, uh, a fost declanșat. Țara nu dispunea de suficiente substanță de vaccinare. De asemenea, în Bulgaria a fost o situație de criză în acest sens. În cadrul coordinării Comisiei pentru Sănătate pe plan european, și Consiliul a analizat lucrurile pentru a vedea care sunt evoluțiile privind uh, proliferarea virusului și a avut loc o reuniune ministerială în baza uh, inițiativei globale de sănătate, care înseamnă G7 plus Mexic, pentru a coordona demersurile de uh, prevenire a răspândirii pandemiei. Iar în 2010, uh, de asemenea, s-a hotărât o evaluare a modului în care Uniunea Europeană a răspuns la această pandemie. Doream prin această evaluare să tragem concluzii în legătură cu modul în care uh, am avut sau nu o capacitate adecvată de răspuns la uh, o asemenea provocare. Și uh, evident că informațiile acestei evaluări uh, fost transmise și Parlamentului. A existat uh, o conferință a președinției belgiene în iulie. Există acum această dezbatere în cadrul atelierului de astăzi pe marginea acestor concluzii. Este foarte important să uh, menținem efortul de a valorifica concluziile dintr-o asemenea reacție și um, în concluzia intervenției mele voi atrage atenția asupra unor decizii cheie care au fost luate pe plan european. În primul rând, definirea uh, situației ca atare care să permită statelor membre să uh, deceleze elementele cheie pentru un asemenea răspuns și pentru o definire a unei pandemii. De asemenea, uh, statele membre au adoptat concluziile Consiliului pentru managementul unor asemenea amenințări. În al treilea rând, acest uh, angajament a fost uh, până la urmă uh, Uh, implementat uh, la um, nivel național uh, prin dispozițiile Comisiei pentru Sănătate. Comisia a adoptat o comunicare și cinci documente de lucru în luna septembrie care se referă la elementele cheie de management ale unei pandemii. Această activitate și inițiativele s-au bazat pe investițiile importante care s-au făcut la nivel comunitar și la nivelul statelor membre în ultimii ani pentru a îmbunătăți modalitatea de răspundere la o pandemie. Bineînțeles că uh, se poate face și mai mult, putem eficientiza uh, o asemenea acțiune și cred că și atelierul de astăzi ne va ajuta să ne îmbunătățim capacitatea de a proteja cetățenii europeni. În fața unor pandemii, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Ran, pentru această prezentare excelentă din partea perspectivei Comisiei și acum avem cinci intervenții într-un fel de masă rotundă pentru a răspunde la o serie de întrebări. Îl voi invita în primul rând pe domnul Andrei Ris să uh, vorbească în legătură cu subiectul propus. Uh, thank you very much, sir, uh, members of European Mulțumesc, domnule președinte, stimați eurodeputați. Aș dori să mă alătur colegilor mei, să mulțumesc Parlamentului pentru organizarea acestui atelier de lucru. În uh, prezentarea domnului Ryan, ați primit uh, informații cu privire la uh, fazele cele mai importante ale răspunsului european la pandemie. Cred că trebuie să subliniem acum principiile cheie care au stat la baza acestor eforturi. Uh, în afară de asigurarea sănătății, protecției sănătății cetățenilor noștri, răspunsul la pandemie a fost uh, uh, focalizat în jurul unei, unui efort de coordonare între statele membre pentru a reacționa la pandemie pe baza ultimelor dovezi științifice, ultimelor uh, informații științifice. Și subliniez faptul că coordonarea este o măsură cheie pe care trebuie să o discutăm în dezbaterea noastră. Dorim de asemenea să reducem impactul pandemiei asupra societății în ansamblul său uh, cu obiectivul continuității uh, afacerilor. În primul rând, trebuie să ne dăm seama că nu putem să fim niciodată 100% pregătiți pentru uh, amenințări la adresa sănătății globale, cum sunt pandemiile. Însă, autoritățile publice pot să um, minimizeze și să reducă daunele pe care poate să le cauzeze o pandemie, dacă sunt suficient de pregătite. Sunt convins că în uh, că, cazul acestei uh, crize sanitare, uh, prima criză de asemenea amploare în secolul 21, Uniunea Europeană a reacționat destul de bine dacă comparăm situația din Europa cu cea din alte părți ale lumii, unde nivelul de pregătire nu era optim, să ne gândim la țări ca Ucraina. În urma primelor rapoarte de la autoritățile din Statele Unite și Mexic cu privire la izbucnirea gripei, Comisia Uh, au activat rapid capacitatea de reacție la criză și au reacționat la criză, monitorizând îndeaproape situația și asigurând o coordonare uh, strânsă a eforturilor la nivel european și internațional, ceea ce a fost foarte important pentru a asigura cooperarea și sinergia în punerea în aplicare a răspunsului nostru. Vreau să menționez la început cooperarea foarte bună între serviciile Comisiei, inclusiv uh, Direcții Generale ca Sanco Enterprise, uh, și uh, Departamentul pentru uh, Vaccinuri și Farmacovigilență și alte um, departamente de cooperare la mecanismul MIG, um, inclusiv cu departamentele care sunt responsabile de frontiere și, de asemenea, comunicare. În fiecare zi am dat comunicatele Comisiei către toate părțile interesate. Uh, securitatea sanitară a jucat un rol foarte important în acest proces și Comitetul pentru Securitatea Sanitară a jucat un rol central în aceste eforturi. Uh, acest comitet a, um, a dat orientări în ceea ce privește uh, protecția pentru călători și, de asemenea, uh, informații privind închiderea școlilor, printre alte informații foarte importante aceste eforturi au garantat implementarea unor măsuri coerente și concertate în statele membre cu impact uh, social și economic, iar poziția europeană a fost una foarte clară. Vreau să mulțumesc Parlamentului, care a contribuit semnificativ la răspunsul eficient la criză și pentru faptul că a adoptat inițiative ca definirea juridică a unui caz de îmbolnăvire cu uh, virusul AH1N1 uh, și, de asemenea, uh, a luat acțiuni pentru îmbunătățirea statisticilor. Uh, președintele intervină. Vă rog să încheiați. Vreau să mulțumesc uh, mai ales uh, celor două agenții care ne-au susținut în activitatea noastră, ECDC. Mulțumesc, președintele intervine. O să revenim la aceste chestiuni în timpul întrebărilor. Mulțumesc, doamna la LIS sau la LI de la DG Enterprise. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Uh, thank you very much. Uh. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu am fost responsabilă cu autorizațiile de piață a vaccinelor în momentul în care s-a declarat pandemia. În acel moment, DG Enterprise era așadar responsabilă cu aspectele juridice a medicamentelor și a produselor farmaceutice. Voi vorbi despre ceea ce s-a întâmplat până în februarie 2010, când dosarul a fost apoi transferat la DigiSanco. În 2005, planul de pregătire pentru pandemie a fost adoptat, însă nu a existat un cadru juridic care să poată să permită punerea pe piață a unui vaccin uh, în circunstanțe de urgență, așa cum ar fi fost uh, o alertă de nivelul 6 pentru pandemie. Reglementările pentru autorizațiile de piață nu erau încă gata și abia după revizuirea din 2004 am avut acest instrument. De aceea a fost nevoie de un instrument legal care să ne permită să luăm măsuri urgente și care să permită o acordare de autorizații urgente pentru produse farmaceutice. Am decis de aceea, în acel moment, să tratăm vaccinul pandemic ca o variație anuală, așa cum se întâmplă cu toate vaccinurile gripale sezoniere în fiecare an. Am avut nevoie de aceea de un dosar cheie care să permită o variațiune. Acest dosar cheie s-a bazat pe H5N1, care era cel mai apropiat de ceea ce credeam noi în momentul acela că um, era virusul pandemiei. În iunie 2009, Agenția Mondială a Sănătății a, a ridicat starea de alertă la gradul 6 și de aceea am fost autorizați în circunstanțe excepționale să acordăm o autorizație de piață, chiar dacă testele preclinice și datele preclinice nu existau încă. Asta este ceea ce permite legislația comunitară. Însă, în cadrul acestor obligații juridice am încercat să facem ce putem cât mai bine împreună cu colegii de la EMEA și sper că și colegul meu mă va confirma după aceea în contact cu DigiSanco și cu Digi Resurs, ă, Cercetare Dezvoltare am încercat să vedem ce putem primi din partea oamenilor de știință. Am avut date despre felul în care se răspândește virusul în atmosfera sudică și între iunie și septembrie s-au făcut teste clinice pentru a vedea unde se află virusul care se afla în emisfera sudică. Însă aceste teste nu au fost gata, nu au fost până la urmă completate, uh, terminate și de aceea a trebuit să luăm o decizie mai repede. Agenția și serviciile comisiei care sunt responsabile pentru autorizația pe piață a unui produs au întins la maxim cumva datele disponibile, evitând însă să se autorizeze vaccinul pentru persoane în vârstă și pentru femei însărcinate. Ideea de a putea permite pe piață un vaccin care să poată fi folosit atunci când gripa era răspândită în Europa, adică din octombrie până în iarna următoare, uh, a fost obiectivul nostru și, de asemenea, să asigurăm uh, eficiență și calitate în uh, posibilitatea cadrului uh, juridic existent și cred că am dat rezultate în aceste două puncte. Mă voi opri aici și voi răspunde mai degrabă la întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Alis. Trecem acum la fosta președinție suedeză și dăm cuvântul lui Anita Ianelm. Vă rog! Mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o și din numele uh, ministrei noastre, Maria Leașul. Uh, vă voi vorbi pentru că astăzi ea nu a putut să părăsească lucrările din uh, guvernul suedez. Aș vrea să spun că trebuie să tratăm cu precauție concluziile privind modul în care a fost administrată reacția la această pandemie. Trebuie să existe o asemenea echipă care analizează activitatea într-o situație de criză. Evident că trebuie să luăm decizii pe plan comunitar atunci când este vorba despre o asemenea pandemie. Chiar dacă există încă multe incertitudini științifice, în asemenea situații cred că este mai bine să faci mult decât să stai inactiv și în orice caz nu trebuie să fim criticați că nu am reacționat într-o situație de criză. Să nu uităm, așa cum a spus și John Ryan, că este un domeniu în care statele membre au principala competență de a reacționa um, împotriva pandemiilor. Dar uh, nivelul acțiunilor luate um, ține de responsabilitatea statelor membre de asemenea, deciziile care se iau uh, pe plan regional și local. Deciziile trebuie să fie luate Uh, cât mai aproape de locul uh, afectat de criză. Dar asta nu înseamnă că noi trebuie să coordonăm niște demersuri pe plan european, așa cum am și procedat și părerea noi este că am acționat bine. Ce am făcut noi la nivelul președinției suedeze? Am avut o conferință de experți în iulie, am avut o reuniune informală ministerială ca urmare a acelei conferințe în care s-a discutat această pandemie am uh, discutat la nivelul Consiliului. De asemenea, mai avut loc în octombrie o reuniune extraordinară a Consiliului, s-a analizat uh, concluziile deciziilor adoptate mm, la nivelul Consiliului. Am avut o bună cooperare cu Comisia, am discutat uh, și în decembrie o discuție finală uh, la finele președinției noastre asupra uh, modului în care am tratat această pandemie. Ce am obținut încă în luna iulie la reuniunea experților, am uh, avut o decizie unanimă a statelor membre că ar trebui să găsim o soluție mixtă de a rezolva resursele pentru a împiedica proliferarea pandemiei. A fost o opinie unanimă în acest sens. De asemenea, s-a decis ca planurile naționale privind combaterea pandemiei să fie revizuite. Trebuie să ținem seama de faptul că uh, o situație de criză nu este momentul propice pentru a opera schimbări în sistem. Aceste schimbări trebuie operate în perioadele între diverse pandemii. De asemenea, am înțeles uh, la acea reuniune din iulie că anumite state membre încheiaseră acordul privind obținerea de vaccinuri, altele nu, și statele membre au fost invitate să indice Comisiei dacă își doresc uh, utilizarea, abordarea unei platforme comune de procurare a substanțelor de vaccinare sau nu. De asemenea, că doresc un schimb de uh, vaccinuri între state. Am invitat Comisia să raporteze um, în legătură cu posibilitatea de a avea asemenea inițiative de cooperare pe plan comunitar în uh, situații ca aceasta. Cum așa a spus și domnul Rar, președintele o întrerupe. Îmi permiteți poate să uh, beneficiem și noi, uh, reprezentanții Consiliului, de același timp pentru intervenție ca și Comisia. Poate vom reveni prin întrebările care urmează să vă fie adresate, să vă dăm ocazia să vorbiți. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare și aș ruga pe directorul executiv al EMA, Thomas Lundgren, să ne facă o prezentare. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului European. Am să încerc să răspund la aceste trei întrebări. Am să încep cu prima. Rolul Agenției Europene a Medicamentului este unul triplu. În primul rând, trebuie să de, uh, asigurăm dezvoltarea unui vaccin cât mai rapid după uh, apariția unei epidemii. În al doilea rând, pentru în al doilea rând, asigurarea unor îngrijiri medicale adecvate pentru uh, pacienți și, în al treilea rând, monitorizarea utilizării vaccinului de către uh, pacienți. Uh, pregătirile au început deja în 2003, împreună cu Comisia. Uh, eram gata la momentul respectiv să activăm planul pe care îl dezvoltasem vreme de mai mulți ani, imediat ce se declara o stare de pandemie. Am uh, uh, utilizat uh, 60-70 de funcționari uh, din personalul nostru care erau dedicați pentru acest, uh, dedicați acestui proces. Uh, și urmăream dezvoltarea unor vaccinuri care se poată fi rapid adaptate uh, unui anumit virus sau unei tulpini de virus în momentul în care apărea o pandemie. Și am dezvoltat trei astfel de vaccinuri. Pe baza experienței din ultimii ani, uh, strategia noastră de bază a fost uh, una de succes care, au, care a implicat utilizarea adjuvanților, substanțe adjuvante în vaccinuri. Acest proces se bazează pe experiențe de mulți ani în dezvoltarea vaccinurilor sezoniere. Această procedură uh, pornește de la un dosar de bază și, uh, și se continuă cu evaluarea de noi tulpini, întotdeauna luându-se uh, în calcul tulpina de bază. Și acest lucru se face pe baza datelor uh, care sunt disponibile la momentul respectiv și nivelul de alertă, pe baza nivelului de alertă la momentul respectiv. Uh, s-au efectuat uh, studii Uh, pe mai mult de 600 de mii de persoane, inclusiv copii, pentru dezvoltarea vaccinului împotriva pandemiei. Știm că nu uh, s-au identificat în aceste teste clinice niciun fel de efecte secundare grave. Și mai mult decât atât, progresul, procesul de uh, producție al acestor vaccinuri a fost de cea mai înaltă calitate. Uh, aveam uh, proceduri pentru dezvoltarea unui vaccin într-o situație excepțională și eram pregătiți să uh, diseminăm acest vaccin odată ce se declara pandemia. Uh, astăzi există mai multe milioane de persoane care au fost vaccinate deja împotriva pandemiei și monitorizăm constant um, nivelul de um, pericole pentru sănătate ale acestor vaccinuri și deocamdată nu am detectat niciun fel de pericole grave. Planul nostru pentru pregătire pentru pandemii a beneficiat de uh, cele mai bune resurse și de cea mai bună expertiză medicală din Uniunea Europeană. Membrii comisiei noastre sunt uh, independenți, independența lor este asigurată prin declarații de avere care sunt publicate pe site-ul nostru cu toate datele de contact. Uh, de asemenea, au fost implicați uh, experți naționali care de asemenea dau declarații publice de interese pe uh, internet și toate numele experților sunt uh, pe site-ul nostru. Uh, comitetul acesta uh, adoptă Uh, recomandări, așa cum se fac lucrurile în Parlamentul European. Există raportor, coraportor și se votează recomandarea, fiecare recomandare în final. Fiecare recomandare este, face obiectul unei evaluări între egali, este vorba așadar de o muncă colegială pentru a ne asigura că nu există o singură persoană care să aibă o influență exagerată asupra rezultatului final. Dată fiind, uh, dat fiind interesul public, am introdus măsuri de transparență pentru uh, vigilența asupra vaccinurilor pandemice și de avem de asemenea un site dedicat unde există toate datele uh, publicate. Așadar, am avut o abordare foarte transparentă. Mulțumesc, domnule Lângren. Dau acum cuvântul doamnei Șujana Iacob, care este fosta președintă, fosta directoare a ECDC în momentul de față, este director regional pentru Europa la Organizația Mondială a Sănătății. Poftiți, doamnă! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc că m-ați invitat și vreau să vă spun că mă bucur foarte mult să colaborez cu Parlamentul European, chiar și noua mea funcție, în calitate de uh, director la uh, regional pentru OMS. Vreau să vă spun uh, pe scurt cum a acționat în timpul pandemiei instituțiile europene și colaborarea cu celelalte instituții, cum a decurs? Vreau să vă amintesc că înainte de izbucnirea pandemiei multe lucruri funcționau foarte bine, însă am învățat foarte multe lecții care trebuie folosite în următorii ani. În acea perioadă am fost primul director al CDC. Când am început pe 1 martie 2005, CDC-ul nu exista decât pe hârtie, ca document juridic și în 2005 am trebuit să devenim uh, operaționali și gripa a, uh, aviară a început să, um, a, să intre pe teritoriul european. Așadar, vreau să vă întreb că, să vă amintesc că comisarul Ciprianu ne-a cerut să vizităm toate statele membre și să vedem care sunt planurile de pregătire pentru pandemia a H1N1 și am văzut că trebuie să facem eforturi deosebite pentru că nu aveam destui experți. Însă, într-un an am reușit să terminăm această sarcină și aceasta a contribuit la faptul că probabil că Uniunea Europeană a fost cea mai bine pregătită regiune din toată lumea pentru a face față provocărilor acestei pandemii. O altă informație pe care vreau să vă dau este că sistemul la nivelul Uniunii Europene a funcționat foarte bine. ECDC-ul a avut un rol foarte important. În conformitate cu legislația și-a îndeplinit și funcția de evaluare de risc. Acest lucru nu funcționează decât dacă sistemul european este integrat în acest domeniu. Am avut întotdeauna o colaborare foarte strânsă cu dumneavoastră, cu Comisia, cu statele membre și cu președințiile și trebuie să vă spun că, într-adevăr, a fost o colaborare model în acest uh, caz de urgență. Faptul că a trebuit să construim ECDC-ul foarte repede nu a însemnat că nu am încercat să producem rezultate chiar înainte să punem pe picioare agenția. Am făcut mai multe analize de risc, uh, am început în 2005 și după aceea le-am uh, actualizat uh, în timp ce pandemia evalua. Am avut 8 uh, evaluări de risc care au fost toate independente și vreau să subliniez cuvântul independent. Ele au fost făcute de către experți de mare calitate și au fost transparente întru totul. Odată ce am folosit aceste analize de risc au fost transmise mai departe către forul de consultanță, care sunt experții din Uniunea Europeană care validează astfel de planuri înainte ca ele să fie înaintate către statele membre și să fie puse pe web. Toate aceste planuri se găsesc așadar pe site-ul ECDC. Am avut de asemenea un sistem de supraveghere mm, săptămânală, astfel încât statele membre și Comisia să poată folosi aceste date și să Um, poate să le aplice cât mai bine și toate aceste lucruri au fost apoi puse pe website cât mai repede. Au mai existat și foarte multe întâlniri, nu vreau să intru în aceste detalii, însă vreau să, să subliniez faptul că a existat foarte multe critici uh, la uh, adresa experților, dar eu aș vrea să-i apăr pentru că aceștia au jucat un rol extrem de important și au fost extrem de profesioniști și trebuie să fie uh, apreciați la adevărata lor valoare. De asemenea, a fost atacată uh, Organizația Mondială a Sănătății pentru că legislația a fost um, pusă în aplicare foarte de curând și uh, legislația ne permitea uh, să definim foarte clar care sunt responsabilitățile fiecarei instituții și să vedem uh, cum trebuie acționat într-un astfel de caz. Vreau să subliniez faptul că directorul general are mandatul să declare un pandemie, însă nu poate să facă acest lucru decât pe baza părerilor experților, existând așadar Comitetul pentru Urgențe și Bordul de Experți și există și un uh, ghid pentru liniile directoare în cazul unei pandemii, care a fost de asemenea elaborat de către experții din întreaga lume. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Văd că colegul nostru se interesează de liste, dar vreau să vă spun că această comisie a început la ora 9 și nu văd care este interesul să completez lista de prezență acum. Karl Heinz, te rog. Da, mai ales în Astfel de chestiuni administrative sunt de obicei foarte pașnic, dar nu pot accepta că în toată această dimineață diversi colegi au uh, perindat o cameră de filmat uh, care să vadă exact cum votăm, ceea ce, mă rog, pot să accept ca democrat, dar faptul că avem o doamnă acolo care filmează listele de prezență nu mi se pare deloc uh, acceptabil și care rămâne în plus uh, acolo în timp de 20 de ani de când sunt parlamentar, așa ceva nu am văzut. Și la un moment dat trebuie să ne întrebăm cine este cel care face regula în această casă, domnule președinte. Bine, atunci o să întrebăm uh, membrii cine este pentru ca să se poată fotografia aici. Nu e vorba de fotografiat, eu. Suntem prieteni. Ideea nu este dacă acceptăm sau nu. Există reguli care trebuie să ține cont și de imunitatea acestor parlamentari. Haideți să nu facem această dezbatere. Eu mă uit în sală, nu văd în dreapta, n-am văzut ce se întâmplă. Deci doamna respectivă este rugată să părăsească sala. Și aș vrea de asemenea ca procesul verbal să conțină numele acestei doamne pentru ca să putem după aceea să reacționăm. Da, serviciile de ordine se vor ocupa de acest lucru, pentru că oricum Europarl TV, Parlamentul, televiziunea Parlamentului, poate să fie prezentă în sală. Bun, mulțumim uh, pentru faptul că paneliștii au, uh, au făcut câte o introducere fiecare dintre ei. Trebuie acum să fiu foarte strict și cu dumneavoastră, pentru că am fost strict cu invitații noștri. Știți, un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Acesta este uh, metoda și 30 de secunde întrebări suplimentare și un răspuns la aceasta. Cred că toată lumea a primit aceste reguli. Prima întrebare din partea lui Michel Rivazi, raportoare. Un minut, dacă se poate, că cred către cineva. Mulțumesc. one minute. Un minut. Merci, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt foarte mulțumită că are loc această audiere. Pentru mine problema de fond este dacă Uniunea Europeană este dependentă sau independentă vis-a-vis -vis de organismele internaționale. Pentru că problema care se pune este că dacă Organizația Mondială a Sănătății a declarat pandemia pe 11 iunie au existat 144 uh, de decese în 74 de state. E bine, uh, totuși se declanșează această alertă de gradul 6. Eu, în calitate de parlamentar, îmi pun întrebarea, uh, sunt parlamentar european, există Comitetul pentru Securitate Sanitară la nivelul nostru, Mă întreb, cine are puterea să spună dacă acceptăm, suntem de acord sau nu cu alertul de, alerta de gradul 0, declanșăm o vaccinare masivă sau nu? Bun, cine va răspunde? Un răspuns din partea comisiei. Da. Este domnul Ries. este o foarte bună întrebare, dar e dificil de răspuns la ea. Uniunea Europeană nu este toate statele noastre sunt membre ale Organizației Mondiale a Sănătății și uh, din moment ce suntem state semnatare, uh, trebuie să ne supunem uh, unei coordonări a răspunsului față de o amenințare globală. Este, OMSUL este o organizație vitală în acest context. Uniunea Europeană ca sistem de state trebuia să reacționeze la planul de pregătire, așa cum s-a explicat de către domnul John Ryan și noi am avut un uh, acord în acest sens încă din 2005. Cred că este important să înțelegem că OMS-ul și-a asumat rolul cât mai bine cu putință pentru a, ă, a administra o asemenea criză globală. Concluzia pe care o trag din răspunsul dumneavoastră este că Uniunea Europeană cu instituțiile sale este dependentă de către Organizația Mondială a Sănătății și că nu are nici o putere să spună nu Uh, suntem de acord cu ce s-a decis. Bine, atunci de ce mai plătim instituții europene care să aibă responsabilități similare? O intervenție din partea doamnei Ianel. Trebuie să înțelegem că în lumea întreagă inclusiv la nivelul Uniunii Europene există o serie întreagă de experți de înaltă calitate în domeniul sănătății și nici unul dintre ei nu a pus sub semnul întrebării evaluarea pe care a făcut-o OMSUL. Mulțumesc! Doamna Iacob. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să Subliniez încă o dată că au existat asemenea studii de risc, dar și noi acționăm cu aceleași date cu care operează toate celelalte organisme. Am ajuns ca atare la concluzii similare, era firesc. Un al doilea uh, lucru pe care doresc să-l menționez. La nivelul OMS se lucrează pe bază de consens. Există o serie de instrumente uh, care sunt obligatorii din punct de vedere legal, chiar dacă există și anumite aspecte de flexibilitate. Noi va trebui să vedem uh, și să analizăm în detaliu cum putem opera pe viitor cu aceste instrumente de flexibilitate Trebuie să ne gândim că în hemisfera sudică pandemia a continuat, în emisfera nordică ă, nu a proliferat. Deci trebuie să vedem și în acest punct de vedere dacă nu se poate în acest cadru global pune accentul pe niște specificități regionale. Mulțumesc foarte mult! Iar acum raportorii din umbre, din partea PPE, Andevo. Mulțumesc, domnule președinte! sunt uh, mai sceptică în ce privește coordonarea între statele membre și mă voi uh, concentra pe esențialul. Comitetul pentru securitate sanitară a fost un factor cheie între statele membre pentru a se ajunge la o coerență a activității pe plan comunitar există o reprezentare optimă la nivelul Comitetului pentru Securitate Sanitară, s-au luat decizii pe bază de unanimitate, au fost ele respectate de către statele membre. Un alt aspect când se vorbește despre cooperare, fiecare stat membru a, a avut dreptul să-și dezvolte propriul vaccin. Oare prin uh, politica uh, au uh, existat și uh, modalități surse financiare la nivelul statelor membre pentru a rezolva această problemă, iar uh, constituirea stocului necesar a fost suficient? Cine dorește să răspundă? Din partea paneliștilor noștri? Uh, doamna Testori, mulțumesc foarte mult. Da într-un fel, intrăm în, și subiectul următoarei uh, runde de discuții. În baza noului articol al tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare pe 1 ianuarie anul curent, Uniunea Europeană poate avea o reglementare la nivel parlamentar pentru a adopta măsuri care să uh, constituie un răspuns la unei pandemii noi, Comisia, vom face o propunere Consiliului și Parlamentului în baza acestui nou articol al tratatului pentru a elabora o nouă reglementare. Anul viitor vă vom prezenta această propunere pentru că munca la acest document este foarte complexă și în baza unei asemenea reglementări am putea avea propria noastră reacție într-un fel independentă. Am putea avea un răspuns european care să diferențieze de atitudinea OMS. Până acum nu am avut temeiul legal pentru a putea preceda astfel. Mulțumesc foarte mult! O reacție la această intervenție. Eu am pus această întrebare pentru că eu credeam că trebuie să uh, vedea ce nu a funcționat din punct de vedere legal și pentru a putea construi o acțiune viitoare. O altă întrebare, în legătură cu OMS-ul. Cred că OMS-ul a declanșat acest nivel de alertă în baza unor definiții precise privind pandemia, având în vedere proliferarea ei. De, cred că este evident destul de dificil să evaluezi modul în care un virus gripal va acționa trebuie să avem o definiție comună între OMS și comunitatea europeană. Aceasta este întrebarea pe care doresc să o adresez. C'est une constatation. Voilà. Bun. Cine răspunde? Doamna Iacob. De criteria for Vreau doar să vă spun că criteriile pentru o pandemie sunt trei. În primul rând, trebuie să fie un virus nou. În al doilea rând, trebuie să aibă un efect de transmisie de la om la om și, în al treilea rând, diseminarea, răspândirea geografică. Acestea sunt definite foarte bine în uh, legislația internațională privind sănătatea. Dar trebuie să știm că uh, Comitetul pentru Sănătate evaluează acum răspunsul global la pandemie și în ianuarie uh, vom uh, avea acest raport și vom vedea exact ce anume nu a funcționat și cum trebuie uh, adaptată, cum trebuie îmbunătățită legislația internațională. Pentru că noi am utilizat parametrii internaționali pentru a vedea dacă putem să anunțăm uh, pandemia. Ar trebui să vedem, să evaluăm acești parametri și să vedem dacă putem să îi îmbunătățim. Dar vreau de asemenea să subliniez faptul că s-au luat multe decizii diferite în statele membre privind măsurile de sănătate publică lucru care s-a datorat disponibilității și uh, cantităților diferite de vaccin de la țară la țară. Deci uh, țările au trebuit să ia decizii diferite privind grupele de, uh, grupurile de persoane vaccinate. Azi, atunci când cetățenii noștri văd ceea ce se întâmplă în țările învecinate, e foarte greu să le explici de ce în țara lor măsurile sunt diferite față de țările învecinate. Și acesta este o altă chestiune pe care eu personal cred uh, că trebuie să vedem cum putem să o, um, să o abordăm, să creăm o mai mare sinergie între măsurile publice în statele diferite și cum să ne îmbunătățim comunicarea privind riscurile, pentru că comunicarea noastră n-a fost foarte bună. Mulțumesc, uh, raportoarea de la Socialiști și Democrați, Karin Kadenbach. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc uh, pentru prezența tuturor reprezentanților instituțiilor europene. În al doilea rând, vreau să mulțumesc și eu pentru faptul că azi discutăm nu doar de câte milioane, sute de mii de milioane de medicamente nu au fost utilizate în Europa, ci mai, ne preocupă mai mult de atât. Așadar, dacă ne gândim la modul în care a fost percepută această situație, e bine, aceasta este diferită față de ceea ce s-a prezentat aici, pentru că percepția a fost următoarea. A fost o isterie că, de fapt, nu a existat un motiv justificat pentru declararea stării de pandemie și întrebarea mea este, poate intrăm în partea a doua dezbatere cu aceasta, instituțiile europene aveau uh, competențe corespunzătoare sau ar fi fost, ar fi avut competențe corespunzătoare pentru a uh, influența uh, această percepție externă și e nevoie de competențe suplimentare uh, pentru ca uh, pentru a uh, prezenta o imagine realistă a situației, în caz că ea se repetă. Cum credeți că se poate recupera credibilitatea care a fost uh, pierdută? Cred că este un element important pentru viitor. Mulțumesc! Sigur, da, parțial intrăm într-adevăr în următoarea rundă de discuții privitoare la viitor. Poate că putem să lăsăm partea legată de viitor pentru următoarea discuție. Cine vrea să răspundă, domnul Ryan? În ceea ce privește trecutul, deci, deocamdată. Da. Reforma legislației privind uh, bolile transmisibile, care a fost menționată, uh, o planificăm pentru anul viitor, luând în considerare noul temei juridic uh, oferit de tratatul de la Lisabona. Așadar, construim pe baza experienței pe care ne-a dat-o legislație actuală, uh, luând în considerare rezultatele rapoartelor de evaluare, cred că vom putea să consolidăm legislația cu acordul Parlamentului și Consiliului. În decursul anului viitor să avem o abordare privind amenințările la adresa sănătății care să consolideze posibilitatea Uniunii Europene de a reacționa la astfel de situații. doamna Iacob. Foarte pe scurt, vreau să spun că au existat multe incertitudini în timpul pandemiei, să nu uităm acest lucru. Avem atunci foarte puține informații la început cu privire la modul în care s-ar putea dezvolta pandemia, cât de gravă ar putea să fie. Toate deciziile din momentul acela trebuie să fie văzute în acest context. Ne pregăteam atunci pentru un scenariu, un scenariu mult mai rău decât uh, decât s-a dovedit a fi pandemia până la urmă. Ea s-a dovedit a fi o pandemie moderată, dar pe de altă parte a trebuit să utilizăm principiul uh, precauției pentru a proteja pe cei mai vulnerabili dintre cetățeni. Și acest principiu al precauției, pentru care au uh, optat toți, uh, toate cadrele medicale, sunt parte din planul pentru sănătate și securitate. Dar mesajul meu este că trebuie să avem mult mai multă flexibilitate în planurile noastre privind pandemiile pe viitor, pentru a ne asigura că dacă o pandemie epidemie se schimbă, devine mai uh, blândă sau mai uh, gravă, să avem rapid posibilitatea de a ne adapta măsurile. Acesta este punctul meu de vedere. Mulțumesc! Nu există comentarii suplimentare? Atunci, dau cuvântul reprezentantului ALDE, Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că are loc această audiere publică și întrebarea mea se adresează doamnei Iacob. Doamnă directoare, când ați intervenit în 1 septembrie 2009, chiar aici, am citit foarte atent discursul dumneavoastră și răspunsurile pe care ni le-ați dat. Dumneavoastră ați prezentat o imagine foarte echilibrată cu privire la evoluția și riscurile reale ale pandemiei a H1N1. De ce această părere echilibrată nu s-a repercutat apoi pe acțiuni? Și în al doilea rând, ați uh, răspuns foarte precis la riscurile legate de efectele secundare și la felul în care ar trebui vaccinată populația, atrăgându-ne atenția că ar trebui să începem prin adulții care sunt uh, sănătoși. De ce nu s-a urmat această propunere în fapt? Și în final, în cronologia acestor evenimente am uh, constatat o incoerență. La sfârșitul lui aprilie 2009 ați trecut la, de la 0 la 1 și apoi de la 1 la 2 în, la gradul uh, de uh, alertă. Apoi ați trecut înapoi în mai de la 2 la 1. Practic uh, riscul a scăzut. Iar apoi în iunie se susține, se spune că ECDC-ul susține decizia Organizației Mondiale a Sănătății de a trece la nivelul 6. Deci, întrebarea mea este, măsurile de bun simț pe care le-ați propus, de ce nu au fost ele urmate? Din cauza că a fost o opțiune sau dacă nu au putut fi urmate, de ce? Mulțumesc! Iacob. Doamna Iacob răspunde. Rolul ECDC este analiza riscului și uh, aceasta s-a făcut la nivelul uh, populației, dar nu este responsabilitatea ECDC. După cum am spus, Există agenții ca cea noastră care fac analiza de risc și care se bazează pe date și uh, analize științifice, dar după aceea statele membre, care sunt cele responsabile de managementul riscului și uh, de deciziile de sănătate publică, sunt cele care iau decizia și sunt coordonate de către comisie. Statele membre au fost cu toate parte din reglementările de sănătate publică la nivel european și deci au fost uh, și ele uh, implicate în decizia de a trece la gradul 6, ele sunt cele care au hotărât acest lucru. Deci trebuie să vă amintiți ce am spus, că este nevoie de mult mai multă flexibilitate data viitoare când vom face planurile noastre de pandemie pentru a vedea că există și flexibilitate națională. Iar reglementările internaționale de sănătate ne pre- prevăd o clauză în acest sens. Dacă ne uităm așadar la Uniunea Europeană, nu se justifică să trecem de la faza 4 la faza sau 5 la faza 6, ci trebuie să avem mai întâi planuri pregătitoare pentru faza următoare pentru a o face. Vom ține cont de acest lucru și vom discuta cu toți ceilalți actori cum putem face acest lucru. Deci există posibilitatea de a o face, dar uh, e vorba de diferența între analiza de risc și gestiunea riscului. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamne Iacob, pentru răspunsul dumneavoastră, dar permiteți, nu este un răspuns. Ați spus că nu este responsabilitatea ECDC, înțeleg, înțeleg ce spuneți, dar vă întreb de ce sau ce s-a întâmplat în proces astfel încât ceea ce ați spus dumneavoastră nu a fost luat în considerare. Unde s-a blocat informația? Aș putea să ne spuneți, vă rog, pentru că este o întrebare simplă și important să știm. Nu cred că s-a blocat nicăieri, pentru că uh, acea informație a fost întotdeauna împărtășită cu statele, statelor membre și era și pe site-ul ECDC, deci a făcut parte din sistemul de acțiune. Îmi amintesc că în fiecare zi, când în criză, am avut o, o întâlnire cu statele membre, un uh, sistem de alertă precoce și răspuns rapid care a, s-a declanșat și acest uh, sistem de reacție rapidă prevede ca statele membre și cei care iau decizii în statele membre să stea la aceeași masă și să poată lua deciziile în, în uh, criză. Ei au decis ce măsuri trebuie luate. Sfatul ECDC a mers pe latura științifică și tehnică și asta este și regula, însă ceea ce trebuie să facă statele membre este să ia deciziile. Trebuie spus însă că sistemul a funcționat pentru că am avut aceste videoconferințe care, uh, conferințe care au funcționat întotdeauna. Să întrebăm și președinția suedeză. Da, după cum s-a spus, managementul riscului este o competență a statelor membre. Am spus-o și înainte, nu există un dezacord între experți cum că s-ar fi făcut evaluare greșită din partea OMS. De asemenea, acest acord s-a luat la nivel internațional, s-a decis că exista un risc mare. Uh, Trebuie să ne amintim că un virus nu este previzibil. Am putea să fim confruntați cu aceeași neclaritate și data viitoare, chiar dacă vom avea planuri mai flexibile. Sigur că trebuie să învățăm lecțiile din trecut, dar trebuie să devenim mai flexibili dacă dorim să fim mai eficienți, dar nu vom putea evita nesiguranța. Trebuie să luăm decizii în perioada de nesiguranță. Asta este ce am făcut și cred că aceea a fost o decizie responsabilă. Aceasta este concluzia noastră. A fost o decizie responsabilă care s-a luat în aceste condiții. Mulțumesc! Următorul și ultimul raportor din umbră, Mariza Matias, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să uh, vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această audiere. Cred că suntem cu toții de acord că felul în care este gestionat, a fost gestionat acest proces, a dus, practic, la o obligativitate a instituțiilor europene de a acționa într-un mod responsabil. Se vede foarte clar însă că s au amenințat credibilitatea acestora pentru că s-au uh, cheltuit foarte multe sume enorme pentru vaccin și uh, rezultatele nu au fost neapărat eficiente. Persoanele care au fost aici, sunt aici prezente, au încercat să dea o explicație, să ne spună ce au dorit să facă, care sunt măsurile care s-au luat, au încercat să gestioneze mai bine o, o situație de incertitudine, însă au greșit în ceea ce privește un punct, ce anume transparența. Pentru că dacă ar fi existat cu adevărat această transparență și oamenii ar fi fost informați, probabil că ar fi trebuit ca această dezbatere și această audiere să uh, aibă loc mai devreme devreme și faptul care are loc acum este exact proba pentru faptul că nu a existat această comunicare. Ceea ce s-a, fă- ce s-a făcut și ce se face acum pentru a putea recâștiga această încredere a cetățenilor care s-a pierdut din cauza unor astfel de acțiuni. Mulțumesc! Um Există oare o rețetă pentru a redobândi credibilitatea? Bun. Întrebarea aceasta Uh, își așteaptă răspunsul, pentru că înțeleg că nimeni nu dorește să intervină direct în legătură cu această întrebare. E ușor să pierzi credibilitatea, e greu să o redobândești, cunoaștem acest lucru și din politică. Marisa, dorești să mai faci o observație? Ai mai avea o jumătate de minut la dispoziție, dar am impresia că tocmai nu este atentă, spune președintele. Atunci trecem la runda a doua pentru valorificarea concluziilor pentru activitatea viitoare. Dar intervine din nou Marisa. Mulțumesc, domnule președinte. Încă nu am obținut răspuns la întrebarea mea, dar aș vrea să formulez o a doua întrebare dacă sunteți de acord. Nu sunt doar uh, informații care nu sunt transparente, dar și uh, cererile pe care le-am formulat inițial nu și-au primit răspuns. Aș vrea să știu modul de intervenire poate fi folosit și în situații de acest gen și ce se poate face în legătură cu toate celelalte cerințe care au fost uh, formulate, uh, pentru că nici membrii panelului încă nu au răspuns la această întrebare. Mulțumesc. Domnul Ries dorește să răspundă. Nu știu dacă pot să răspund integral la uh, această întrebare. Poate că o amânăm pentru uh, panelul următor, dar partea cea mai dificilă a fost comunicarea cu publicul și cu experții din domeniul sănătății. Când am studiat acest lucru la conferința președinților sub uh, președinție belgiană în iulie, acesta a fost uh, punctul critic a trebuit să pornim de la definirea virusului, să denumim virusul. Trebuie să știți că întâi se vorbea despre gripa porcină, pentru că proveniența era din zona agricolă și uh, au uh, existat ca atare acțiuni de reacție în Egipt, de pildă unde au fost uh, sacrificați foarte mulți porci din cauza aceasta după aceea ne-am decis pentru H1N1 sau pentru gripa A. Diversele țări, în diversele limbi, au folosit diverse denumiri. Gripa porcină apărea pe internet, de pildă. Și a fost greu să impunem H1N1, doar ca exemplu. Diversele grupuri, inclusiv experții în domeniul sănătății, uh, nu au uh, crezut neapărat în sursele de informații sau nu au avut acces direct la sursele de informații. Noi ar fi trebuit să uh, dedicăm mai, o mai mare atenție uh, transmiterii de informații către diversele țări. Un alt aspect, mediul social. Trebuie să vedem în ce măsură Facebook-ul, de pildă, a fost dispus să se implice în acest Uh, tip de comunicare între experți. Yeah. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Să trecem acum la runda a doua. Lecțiile pe care le putem trage în urma experienței din pandemia din 2009-2010 ce sugestii putem face planului de răspuns în legătură cu garantarea independență, excelență și transparență în luarea deciziei. Doamna Paula Testori Cogi va vorbi pentru patru minute. Mulțumesc foarte mult. Cred că discuția de astăzi a demonstrat că putem avea poate o abordare critică sau chiar felicitări pentru anumite demersuri din trecut. Ce facem pentru viitor? Comisia lucrează la o serie de inițiative care să demonstreze că noi ne-am învățat lecția și că suntem apți să ne îmbunătățim răspunsul. Dintr-un punct de vedere general, putem spune că avem acum un nou articol al tratatului, o nouă competență care revine Uniunii Europene și vom prezenta o propunere legislativă Parlamentului European care să permită o mai bună cooperare, un răspuns mai bun pe plan european. Iar din acest punct de vedere aș vrea să atrag atenția asupra faptului că acest Consiliu de uh, Securitate în domeniul sănătății, care a fost menționată doamna Delvo, uh, nu dispune de un temei legal. Lucrează, este un bun mecanism, un bun sistem, dar baza legală este destul de șubredă pentru că se bazează de fapt pe concluzii ale con Consiliului. În acel pachet de inițiative pe care le vom prezenta anul viitor, vom propune și o modalitate de coordonare a activității cu statele membre. În al doilea rând, în ce privește vaccinurile, am văzut în trecut că statele membre au fost într-o situație nefavorabilă în ce privește cu uh, Uh, acordurile de uh, participare la licitație, de achiziționare a vaccinurilor. Uh, nu a existat transparență 100% în acest domeniu. Dorim să elaborăm un mecanism comun pentru procurarea de vaccinuri care să uh, permită un contact între statele membre, să vedem dacă putem crea un stoc la nivel comunitar începem discuțiile pe plan intern uh, la aceste probleme și după aceea, în lunile următoare, uh, vom informa și Parlamentul. În ce privește planul de uh, pregătire Sigur că va fi unul pe plan european, dar și competențele statelor membre vor avea rolul lor în clipa de față. Deciziile sunt clar la nivelul statului național. Vom încerca să vedem dacă putem îmbunătăți coordonarea acestor decizii. Pentru că uh, strategiile de uh, vaccinare, de asemenea, trebuie să funcționeze în baza acestor coordonări. Până acum, fiecare stat a abordat propria strategie de vaccinare. Îmi pare rău, Uh, baza legală nu exista pentru a impune o coordonare era practic inexistentă. Tocmai de aceea suntem de părere că acestea sunt lucrurile în care trebuie pe viitor să creăm o structură mai rezistentă. Și nu în ultimul rând comunicarea către public trebuie să fie îmbunătățită pentru că ea nu a funcționat deloc bine, nu am reușit să transmitem mesajele corecte către opinia publică, nici măcar către profesioniștii din domeniul sănătății nu am reușit să comunicăm cum trebuie. Acestea sunt în domeniile în care vom lucra, vom crea o nouă bază legală, pornind de la acel articol din uh, tratat, uh, o procurare uh, pe plan comunitar a vaccinilor și o mai bună comunicare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă Testori! Și iar acum, sigur, domnul Reinders din partea președinției belgiene. Cum vedeți dumneavoastră proiectele? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să uh, regret, să-i spun, să transmit regretele doamnei König, care n-a putut să vină aici și să participe la această audiere, care mi se pare extrem de importantă. După cum vă amintiți, cu siguranță, președinția belgiană a organizat împreună cu Comisia Europeană în 2 iulie anul trecut o conferință tehnică internațională pe această temă membrii din comisia dumneavoastră au fost prezenți la acest eveniment. Peste 300 de experți din întreaga Europa, din țări terțe și din uh, organizații internaționale s-au întâlnit în fața uh, în acest, la acest eveniment. Aceștia au fost invitați pentru a trage concluziile după pandemia a H1N1 în 2009, iar activitățile lor au, fost o bază științifică, tehnică și politică pentru Uh, dezbaterea pe care au purtat-o după aceea ministrii la reuniunea informală din 5 iunie anul acesta. Concluziile Consiliului, care au fost adoptate pe 13 septembrie, au fost de asemenea transmise Organizației Mondiale a Sănătății, care lucrează în momentul uh, de față la un, punerea în aplicare a unui regulament pentru sănătatea internațională după experiențele acumulate din uh, această epidemie. Aș dori să vă vorbesc oarecum de concluziile care au fost trase de către miniștrii la Consiliul Informal. În primul rând, aș dori să subliniez că eficacitatea politicilor naționale care s-au aplicat în domeniul pandemiilor a fost uh, pusă la îndoială de către politicile altor state vecine, de exemplu. După cum spuneați și dumneavoastră, coordonarea, coordonarea n-a fost neapărat punctul cel mai puternic al acestei gestiuni și aceasta evidențează nevoia de a colabora mai bine între statele membre, între instituții și între organizațiile regionale și internaționale. Trebuie, de asemenea, să avem o gândire europeană atunci când vorbim despre pandemie, pentru că pandemia este, de fapt, mondială și trebuie să tratăm această problemă la nivel global. Iată de ce necesitatea unei transmiteri foarte rapide a datelor în mod coerent și de o supraveghere sanitară este unul din esențialele puncte care trebuie să fie concluzia acestei conferințe. O coordonare mai bună a statelor membre în supravegherea rapidă și precoce este cea mai bună metodă pentru a putea preveni uh, o izbucnire mai gravă a pandemiei. O coordonare mai bună între statele membre și cu restul lumii trebuie să fie sporită atât la nivel epidemiologic, psihologic și virologic. Comunicarea cu populația care a fost uh, armonizată prin Comitetul Sanitar și Securitar ar trebui îmbunătățită. Folosirea și distribuția vaccinurilor și a medicamentelor antivirale au fost uh, de asemenea, unul dintre măsurile care ar trebui îmbunătățite și cooper- cooperarea și coerența trebuie să fie de asemenea sporită, s-a văzut în urma acestor acțiuni. Scopul mecanismului de acțiune comun care a fost uh, parte din concluziile Consiliului de care a vorbit și doamna Testori acum, nu este numai asigurarea unei coerențe mai puternice în domeniu, ci și garantarea uh, către, pentru toată lumea de a, a accesului la vaccine antivirale de calitate și, de asemenea, garantarea solidarității între statele membre și în întreaga lume. Ministrii europeni au acceptat sub impulsul președinției belgene să colaboreze cu agențiile Comisiei și cu Comisia în sine pentru a avea mai multă solidaritate în momentul unei crize. Independența avizelor și părerilor științifice și transparența informațiilor sunt provocările importante pe care trebuie să le reținem pentru viitor. Așa cum s-a subliniat și la reuniunea Consiliului Europei acum câteva săptămâni. Trebuie să ne bazăm din ce în ce mai mult, așadar, președintele întrerupe, pe studii independente științifice. Mulțumesc! Mulțumesc așadar pentru această intervenție, spune președintele domnul Lundgren de, Lundgren de la EMEA. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, această inițiativă a președinției belgiene a subliniat nevoia de a îmbunătăți uh, măsurile noastre medicale. Deja Uh, examinăm în mod activ uh, implicarea mai puternică a cetățenilor. O altă cerință a fost o mai bună definire a rolurilor diferitelor uh, niveluri de autoritate, de la ECDC la cele naționale și acum încercăm să îmbunătățim și să eficientizăm răspunsurile pe care uh, le avem la diferite niveluri în fața unei pandemii. Trecând la chestiuni mai specifice, avem nevoie de o abordare mai flexibilă pentru autorizarea vaccinurilor pandemice, strategia care a fost dezvoltată pentru o pandemie de cel mai rău caz, în, în cazul uh, unei um, pandemii a H1N1, ei bine, întotdeauna vor exista incertitudini în caz de pandemie, ne arată experiența. De aceea, pregătirea trebuie să uh, ia în considerare diverse tipuri de măsuri uh, care să fie bine adaptate nivelului de gravitate. Am, uh, de asemenea, trebuie să avem niște studii clinice bine fundamentate înainte de izbucnirea unei pandemii. De asemenea, trebuie să cooperăm mult mai strâns cu partenerii la nivel european și um, internațional și este foarte clar că legătura dintre autoritățile autoritățile sanitare și cele de reglementare a autorizării este foarte importantă pentru a eficientiza eforturile noastre și, de asemenea, comunicarea cu publicul este, uh, trebuie îmbunătățită. Privind către viitor, obiectivul este de a lua în considerare toate mecanismele pentru a accelera, um, a accelera disponibilitatea, momentul de disponibilitate al vaccinurilor în caz de pandemie. Uh, și, de asemenea, avem nevoie cât mai repede de date din teste clinice. În această fază de pregătire trebuie să dezvoltăm un protocol foarte clar pentru testarea vaccinurilor pandemice și un protocol comun pentru facilitarea unei uh, aprobări etice rapide. Uh, am uh, avut uh, efecte, sisteme de raportare care s-au uh, axat și pe uh, implicarea părților interesate în colectarea de date. Acesta trebuie să fie intensificat. De, as- de asemenea, studiile uh, trebuie să fie uh, îmbunătățite. Trebuie să continuăm să implicăm și industria și să avem răspunsuri din partea industriei. Însă avem nevoie de studii care să fie independente și care să fie coordonate pentru a furniza rapid date pentru procesul de reglementare, pentru a ne asigura că toate informațiile privind produsele sunt uh, actualizate în mod continuu. Datele post-autorizare trebuie de asemenea colectate uh, și faptul că există registre de imunizare și uh, de sarcină uh, va facilita colectarea mai rapidă a acestor date cu privire la securitatea pentru sănătatea vaccinurilor. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Lundgren. Vă mulțumim și noi, domnule Lundgren. Și acum dăm cuvântul noului director al ECDC, Max Sprenger, uh, cu privire la activitățile viitoare ale ECDC. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului. Cred că putem trage trei concluzii pentru ECDC. În primul rând, experții în domeniul sănătății trebuie să facă studii mai amănunțite, mai sofisticate, la timp, și voi reveni asupra acestui subiect. Este vorba despre studiile de impact. În ce privește Uh, nivelul riscurilor, uh, trebuie să vedem dacă ele justifică investiții publice pentru achiziționarea de vaccinuri pentru întreaga populație sau doar pentru grupurile de risc. Și aceste analize trebuie să se bazeze pe analize socioeconomice privind costurile și beneficiile, la, uh, ținând cont de riscurile acestor pandemii. Iar în ce privește pandemiile, ar fi deosebit de important să se verifice dacă deciziile precedente au fost revizuite conform noilor informații obținute. Deci trebuie să declanșeze aceste analize în baza unor informații noi primite. Spuneam deja că aceste studii uh, risc trebuie să fie mai sofisticate, mai amănunțite, să ne bazăm pe toate mijloacele de informare, trebuie să vedem care este sistemul de comunicare cel mai rapid pentru a ajunge la populație. Iar cei care sunt lucrători în domeniul sănătății au o importanță cheie, pentru că dacă ei nu sunt convinși de către mesajele noastre, cu atât mai greu este să convingi cetățeanul de rând. Este foarte importantă și comunicarea locală. Revenind la lecția numărul 1, nevoia uh, unor uh, studii de eh, risc, analize de risc mai sofisticate. Deci, de ce va trebui să își atragă mai mulți, eh, mai multe persoane implicate în aceste studii de risc, iar eh, în elaborarea acestor analize este nevoie de un sistem de colectare a datelor privind răspândirea gripei în Europa care să fie mai sofisticate. În programul de lucru pe care eh, l-am elaborat veți găsi un buget alocat în acest sens investiția în instituțiile naționale eh, menite să asigure sănătatea publică este de asemenea necesară, pentru că doar așa se pot obține și date credibile. Dacă vom dispune de date excelente, atunci vom putea face și niște analize de risc excelente. Deci ă, este o cale pe care trebuie să continuăm să ne înscriem. Mulțumesc foarte mult! Iar acum runda de întrebări. Raportorii din umbră au prioritate. Întrebări legate de activitatea viitoare. Aș vrea să Mă refer la uh, rolul juridic mai puternic al uh, acestui comitet de uh, securitate în domeniul sănătății. Uh, s-a vorbit despre demersurile care se vor face la nivelul Consiliului, dar în 2001-2005 Comisia deja a îndemnat statele membre să uh, contribuie la o mai bună coordonare. Și iată că am ajuns în 2010 și ne dăm seama că um, continuă să existe lacune în această coordonare uh, trebuie să existe într-adevăr o voință politică în acest sens, fără ea nu vom putea să progresăm. Uh, uh, înțelegem că există mesaje contradictorii, vaccin generalizat într-o țară, vaccin pe grupuri de risc în altă țară. E bine, trebuie să înțelegem că și înțelegerea publicului uh, a fost, din acest punct de vedere, pusă la încercare. Trebuie să existe un mesaj unic, coerent, chiar dacă el va trebui să fie adaptabil. Eu cred că riscul este ca uh, cetățeanul să nu-și pierdă încrederea în mesajul pe care îl transmitem noi. Mulțumesc o reacție, doamna Testori. Da, vorbesc și în numele președinției, dacă mi se <laughs> permite, de către domnul Reinders. Da, există o voință politică și ea se demonstrează și prin concluziile Consiliului care au fost adoptate cu două săptămâni în urmă după reuniunea informală ministerială din luna iulie sub președinție belgiană și în ce privește modul de comunicare, Comisia a fost invitată să facă o propunere în legătură cu achizițiile unitare pe plan comunitar de vaccinuri. Ei ne-au îndemnat să facem acest lucru, deci iată că voința politică există. De fiecare dată când citesc concluziile Consiliului, întâlnesc aceleași uh, fraze. Eu sper că uh, veți urmări acum pas cu pas și noi vom fi foarte atenți la modul în care progresăm. Domnul Reynolds. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să mai adaug câte ceva la ce a spus doamna Testori în numele președinției belgiene. Cred că, într-adevăr, nu putem să spunem că avem deja o poziție unică a celor 27 de state membre în ceea ce privește managementul gestiunea unei crize. Din păcate, însă, pe de altă parte, eu cred că inițiativele din 2001, din 2005, au dus lucrurile mai departe. Nu mai suntem 27 de state separate cu păreri proprii, ci există structuri de coordonare, există progrese care s-au făcut în sensul unei păreri unice. Așa cum a spus-o și Ryan în introducerea sa, au existat uh, câteva pro- progrese evidente, dar insuficiente. Evenimentele de anul trecut vor duce, cred eu, mai departe această încercare. Mulțumesc! Mulțumesc! Dagmar Rodbierent cu cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! Aș vrea doar să salut pe toată lumea și să spun bun venit la realitate. Este foarte bine să putem discuta aceste lucruri. Dar cine ar fi spus anul trecut, în timpul crizei, că trebuie să ne relaxăm și să nu facem nimic? Și sincer, acum cred, mă scuzați, doamne Iacob, dar acum recunoaștem că Organizația Mondială a Sănătății nu este o autoritate pentru noi, ceea ce nu este nimic nou o instituție care trebuie să îndeplinească nevoile întregii Africii, regiunii asiatice și alte părți ale lumii și a Uniunii Europene. Credeți că aceasta poate să fie suficientă pentru nevoile noastre? Nu poate și acest lucru este evident, nu este nimic nou. Thomas Lundgren și cu EMA vor face tot ce putea, vor putea pentru a putea să combată această lacună. Dar și domnul Springer are dreptate când spune că cu cât uh, analizele sunt mai precoci, cu atât uh, previziunile sunt mai bune. Sunt, într-adevăr, este bine, dar mai, doamna Testor și domnul Reiner, s-au spus cele mai importante lucruri. Dacă nu avem o bază legală și statele membre nu vor să coopereze, atunci nu vom merge mai departe. Acesta este mesajul uh, principal. Restul este numai uh, baloane de săpun. Doamna Testor a spus că avem nevoie de o bază juridică, avem nevoie de legislație nouă și trebuie să spunem că unde ne aflăm este din cauza statelor membre și nu din cauza altor motive. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, cred că aceasta este o afirmație în sine, nu cred că necesită niciun răspuns. Domnule președinte, poate vrea cineva să răspundă. Nu știu. Cred că a fost prea clar pentru ca să mai provoace întrebări. Corin Lepaj are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, subscriu uh, cu totul la ceea ce a spus Dagmar Rudberent înainte, dar cu toate acestea aș dori să revin asupra ceea ce ne-a spus înainte directorul uh, ECDC-ului. Pentru că toate aceste lucruri sună foarte bine, dar ceea ce s-a făcut a costat extrem de mulți bani în întreaga Europa, a dus la o neîncredere totală a cetățenilor noștri în față de tot ceea ce le-am transmis și, în plus, nici n-a fost neapărat o operațiune eficientă în ceea ce privește tratarea epidemiei în, ca atare. Deci eu înțeleg ce ne spuneți și aș vrea, domnule director, să vă întreb. De ce ați avea nevoie pentru a putea fi operațional la acest nivel, pentru a putea să ne garantați o expertiză absolut independentă, care să fie de asemenea transmisă publicului larg. Avem nevoie de aceste două elemente clare. Pe de o parte, certitudinea independenței experților față de toate grupurile uh, care uh, se ocupă de fabricarea vaccinurilor și n-am vorbit de responsabilitate, pentru că responsabilitatea este de asemenea un factor foarte important care nu s-a abordat deloc. Mulțumesc, spune președintele, deci independența totală și o bună răspândire a informațiilor în rândul publicului larg. Cine răspunde la această provocare? Domnul Sprenga? Da, mulțumesc. Ceea ce avem nevoie noi la CDC este personal foarte angajat și aceasta înseamnă experți angajați. Nu înseamnă neapărat mai mulți bani, însă problema transparenței pot să vă spun că noi avem experți interni, așa numiți, care știu ce trebuie să facă și care și-au au publicat declarația lor de interes, adică declarația de venit și așa mai departe și totul este pe pagina noastră de internet. Deci, dacă dorim să vorbim despre acest lucru, trebuie menționat și acest aspect, pentru că activitatea a fost uh, desfășurată de către experții interni. Nu a existat, de fapt, nicio analiză din partea cuiva care să fie implicat și în interesele industriilor. Mulțumesc, Michel Rivazi. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu am apreciat, într-adevăr, doamnă Testori, dorința, voința cu care ați spus-o că este nevoie absolut de o voință comună politică. Dar pentru a crea o solidaritate europeană trebuie să spunem în primul rând că Europa trebuie să fie în primul rând credibilă. Și pentru ca să fie credibilă, așa cum a spus și doamna Lepage înainte, ar trebui să ne oprim din conflictele de interes. Domnul Sprenga ne spune că are experți interni foarte buni. Poate că așa este. În același timp, trebuie să știm că ECDC-ul este finanțat din fonduri europene. În, la nivelul EMA, lucrurile stau un pic diferit pentru că aceștia sunt finanțați în procent de 80% din partea laboratoarelor de producătoare de uh, produse farmaceutice. De aceea, bineînțeles că avem o problemă. De altfel, Medic- British Medical Journey a publicat că doi experți din EMA au participat uh, la procesul de autorizare al Tamiflu, în timp ce erau un conflict de interese pentru că lucrau și pentru raportorul producător al acestui antiviral. Așa că, domnule, avem nevoie, într-adevăr, dacă vrem să avansăm, de o lipsă totală de conflict de interese în ceea ce privește cei care dau aceste autorizații și care pot în același timp să lucreze și pentru un laborator. Da, foarte clar. Cine dorește să răspundă la această întrebare? Și mai am o a doua întrebare care se referă la transparența studiilor clinice. Prima întrebare mai întâi. Cine dorește să răspundă? Despre responsabilitate. Domnule Lundgren. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Trebuie să înțelegeți că comitetul științific este complet, independent. Uh, și persoanele de la uh, EMA, de asemenea. Membrii Comitetului uh, pentru Securitatea Sanitară sunt nominalizați de către statele membre. Câte un membru pentru fiecare stat membru. Uh, comitetul este separat de orice fel de finanțare, deci nu există niciun fel de influență a industriei farmaceutice când plătesc 80% din uh, uh, fondurile, din cheltuielile noastre. Comitetul este complet independent și avem un sistem foarte robust care controlează conflictele de interese potențiale ale membrilor. Și pot să vă spun că Uh, săptămâna aceasta vom discuta în uh, Comitetul de Conducere și vom consolida această situație a conflictelor de interese, a lipsei conflictelor de interese. Așadar, nu există niciun fel de probleme legate de independența comitetului, comitetelor științifice ale agenției și nu există niciun fel de legătură între acestea și finanțare. Atunci când comitetele își elaborează avizele, nu există posibilitatea ca un membru individual să influențeze uh, rezultatul deciziilor. Pentru că v-am spus în prezentarea mea, avem un sistem care uh, elimină această posibilitate. Avem uh, raportorul, avem coraportorii, avem uh, sistemul de uh, evaluare între egali și deciziile finale uh, Uh, fie că e vorba de avize pozitive sau negative, nu sunt influențate decât de către membrii individuali în aceste comitete științifice. Deci vreau să spun foarte clar că aceasta este situația. Michel? Donc je vous prends mot. Aș vrea să respect ceea ce spuneți, să acceptă cu cuvânt cu cuvânt. Deci veți transmite tuturor persoane, pentru că mă interesează și aceste declarații de interese. Este oare vreo persoană care să exercite o influență atunci să nu aibă nici un fel de legătură cu laboratoarele producătoare de vaccinuri? De asemenea, puteți să vă angajați că studiile clinice care se fac în ce privește cu licențele acordate, autorizarea de uh, a lansa pe piață vaccinurile, uh, Ehm, pentru că este foarte important pentru credibilitatea instituțiilor noastre să procedați ca atare. Domnule Lundgren? Bun, când e vorba de conflicte de interese ale membrilor, declarațiile sunt pe site, pot să vi le arăt aici, deci pe pagina noastră de internet. Ele sunt disponibile publicului, nu e nicio problemă. Și care era a doua întrebare? Accesul la documente. Publicăm toate informațiile în raportul de evaluare uh, și toate datele după autorizare sunt disponibile în aceste rapoarte. Atunci când avem o cerere de autorizare din partea unei companii, uh, la cererea unei companii sau unei persoane poate, putem să furnizăm uh, aceste date, dar trebuie să vă dați seama că e vorba de milioane și milioane de documente și nu putem să vi le punem la dispoziție direct pe toate dintr-o dată. Ar fi o problemă tehnică și joi, când avem întâlnirea Consiliului de Conducere, voi încerca să iau măsuri suplimentare pentru a crește transparența în ceea ce privește accesul la documente, dar în orice caz, toate materialele sunt uh, disponibile pentru public la cerere. Doamnele Lulus? I would like to say that the public available... Vreau să spun că accesibilitatea rezultatelor uh, testelor clinice este reglementată prin legislația privind autorizarea punerii pe piață a medicamentelor. Doar uh, în ceea ce privește datele pediatrice, la cererea Parlamentului um, a crescut accesibilitatea rezultatelor testelor clinice asupra copiilor. Comisia revizează acum directiva privind testele clinice și dezbaterea va fi una deschisă când veți avea în față uh, revizuirea, veți putea să decideți Uh, cât de mare doriți să, uh, uh, cât de mare accesibilitate doriți să puneți la dispoziția oamenilor în ceea ce privește testele clinice. În orice caz, acest chestiu, această chestiune este reglementată în legislația europeană. Marisa Matias, dorești să adresezi o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist să vă spun că sunt foarte bucuroasă că s-a prezentat un nou cadru juridic pentru ca să putem trage învățămintele din uh, ceea ce am trecut, trăit în trecut. Deci văd de asemenea cu plăcere faptul că există intenția de a crea un nou proces verbal standard pentru testele clinice și o nouă procedură și de asemenea mi se pare foarte bine dacă reușim să gestionăm mai bine toate uh, testele la nivel european. Mi se pare foarte important însă să ne uh, aplecăm și asupra problemei transparenței. S-a spus prea puțin despre acest subiect. Mai există foarte multe de făcut și întrebarea pe care vreau eu să vă pun este următoarea. Cum considerați că trebuie să recâștigăm credibilitatea dacă vom mai avea o astfel de situație pe viitor și mai ales după tot ce s-a întâmplat, erore, erorile foarte mari și lipsa de comunicare și până la urmă lipsa de comunicare a fost foarte gravă și nu are neapărat de a face cu persoane sau numele pe care le-am dat acestei uh, pandemie. Dar dacă, pandemie, dar dacă vom avea o nouă situație ca aceasta, și am identificat care sunt grupurile de interese. Cum facem șase grupuri de risc dacă acestea nu doresc să ia vaccinul, să, să-și facă vaccinul? Ce vom face atunci? Trebuie să rezolvăm aceste probleme, cred eu, mai întâi. Mulțumesc. Da, transparența. Spune președintele, cum să garantăm această transparență pe viitor? Domnule Sprenger. Like Mulțumesc. Vreau să fac un comentariu. Mă îngrijorează foarte mult uh, încrederea publicului, pentru că ea nu este legată doar de Uh, gripă, ci și de virusul papiloma uman alte, și alte virusuri. Uh, e vorba de întregul program de vaccinare la copii. Săptămâna trecută am fost în Comitetul de Revizuire de la Geneva și sunt convins că și OMS-ul înțelege că dacă declarăm o pandemie, la momentul la care avem un nivel de alertă foarte ridicat, uh, televiziunile uh, încep uh, să transmită imagini dramatice, ceea ce e, e greșit, dau conotații greșite situației. Cred că și OMS-ul încearcă să regândească sistemul acestor faze, acestor niveluri de alertă. De aceea e nevoie de mai multe investigații pentru a avea o mai bună evaluare, o mai bună predicție a viitorului și de aceea ECDC dorește să-și asume această responsabilitate pentru că mă îngrijorează foarte mult tocmai încrederea. Merci beaucoup. Gilles Pagnot. Mulțumesc, Gilles Pagnot. Câteva cuvinte doar pentru a spune că subiectul pe care ne analizăm este foarte important pentru viața noastră cotidiană și mă bucur să aflu că acum există o bază juridică pentru a putea coordona eforturile. Și e, baza juridică singură, așa cum a spus și Dagmar Roth Berend, nu va fi suficientă. Trebuie ca și la nivelul Consiliului European să avem o abordare europeană în legătură cu reacția uh, vis-a-vis de o pandemie. Trebuie să existe o politică comunitară. Noi vă susținem pe dumneavoastră, Comisia Europeană, pentru că dumneavoastră trebuie să vă asumați leadership-ul propriu zis în acest domeniu. Uh, este foarte important în legătură și cu comunicarea necesară față de publicul larg, pentru că dacă ne discredităm, atunci totul va fi un fiasco. O mică întrebare. Ce se întâmplă pe 4-5 octombrie cu uh, gripa sezonieră care se apropie? Iarna nu mai este îndepărtată mi se spune că există un vaccin care uh, va uh, permite prevenirea nu doar a gripei uh, sezoniere, ci chiar prevenirea îmbolnăvirii cu virusul H1N1. Doamna Testori. Da, vă răspunde la prima întrebare a domnului Panion pentru animale, nu pentru uzul uman, comisia este cea care decide strategia de vaccinare, de unde se achiziționează vaccinul, ehm, câte vaccinuri trebuie să fie achiziționate, în ce parte a Europei trebuie să se declanșeze campania de vaccinare. Există o bază legală puternică pentru o asemenea activitate pe plan comunitar. Eu cred că în domeniul sănătății publice ne aflăm la început. Declanșăm aceste demersuri și sperăm că vom ajunge să facem progrese. Iar în ce privește uh, Uh, campania de vaccinare. Nu știu să vă dau un răspuns uh, care va fi acoperirea uh, noului vaccin. Bun. Vă rog. Noul vaccin include și vaccinarea împotriva H1N1, așa cum s-a recomandat de către Organizația Mondială a Sănătății și am declanșat din acest punct de vedere o procedură specifică în Europa. Discuția este în legătură cu pandemiile viitoare, dacă va exista un vaccin uh, bivalent sau trivalent. Și este procedura obișnuită pentru fiecare an, pentru fiecare. Antonia Pârvanova. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că povestea se repetă. Pentru că milioane au fost cheltuite și uh, uh, încă nu există o rezolvare definitivă. Am o propunere. Toți cei pe care i-am ascultat uh, au spus că au acționat corect, deși mie mi se pare că situația satisfăcătoare. Eu cred că uh, cel mult trebuie să acceptăm că um, proiectele pentru viitor sunt unele bune. Cred că trebuie să avem uh, servicii interne de audit care să analizeze și planuri, proiectele pe care uh, le lansează ECDC-ul și să analizeze performanța lor din anii 2007-2010, astfel încât în viitor să nu avem vreo altă gripă la modă că va veni ea de la pești sau uh, va avea alte cauze. Și sperăm să și coopereze cu comisia noastră. Mr. Lundgren. Lundgren. I could ensure you that we are... Pot să vă asigur că avem un serviciu, intern de auditare, avem un serviciu intern de auditare și la comisie și avem și curtea de uh, conturi și pot să vă spun că facem uh, analize audit, auditări foarte des uh, pe toate procedurile pe care le urmărim, inclusiv pandemia. Așadar, există mereu un audit în curs de desfășurare care este întotdeauna gestionat de mai multe instituții. Însă, dacă dorim să avem un bilanț uh, echilibrat, trebuie să ținem cont de toate aceste analize. Max Springer. Mulțumesc, n-am nicio problemă cu aceasta. Da, pot să vă spun că Curtea de Conturi ne vizitează chiar astăzi și poate pot să le transmit un mesaj că ar trebui să aibă mai multă grijă la aceste probleme. Da, bineînțeles, sunt absolut de acord. Nicio problemă. Bart Stas are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că doamna Dagmar Beren și doamna Testori au uh, reușit să pună degetul pe rană și au identificat care sunt problemele reale în această discuție. De fapt, nu trebuie să vorbim în gol. În Parlament, în 2006, am adoptat un raport întocmit de către Adamus Adamu, un raport de inițiativă, care conținea o serie de propuneri în acest domeniu. și este vorba de rezoluția 47-48 și cred că acest document era extraordinar de bun, documentul domnului Adamu. Și întrebarea mea către doamna Testori este, sunteți conștientă de existența acestui document și de toate recomandările pe care Parlamentul le-a făcut în acel moment care cred eu ar fi foarte utile pentru activitatea dumneavoastră. V-ați uitat la acest document și ați văzut ce s-a implementat până acum și ce nu, pentru că cred că trebuie făcut încă foarte multe și din partea Comisiei în acest dosar. Mulțumesc! 40, uh, 48 de recomandări din partea Parlamentului. Uh, Comisia ce a făcut cu aceste recomandări? Aceasta este întrebarea pe scurt. Da, trebuie să recunosc că nu le-am studiat chiar eu, dar uh, echipa mea le-a studiat, ne uităm la toate aceste recomandări care se fac întotdeauna la nivel european, fie din partea parlamentelor, dar bineînțeles că studiem toate aceste documente, vedem care sunt recomandările și ce a mers și ce n-a mers. Pe baza acestor informații ne uh, dezvoltăm după aceea opinia. Mulțumesc. Glenis Wilmot are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mult interes diferitele intervenții și întrebarea mea a fost deja pusă, de fapt. E vorba despre transparență și relația dintre grupurile farmaceutice și uh, ceilalți actori, mai ales în ceea ce privește cercetarea. Știu, am auzit ce au spus oamenii despre Emma și mă bucur că declarațiile de intenții și um, de venituri vor fi făcute publice, dar cred că același lucru ar trebui să se întâmple și la OMS. Înțeleg care este relația noastră cu OMS-ul, dar totuși noi trebuie să le urmăm recomandările lor de a urca la gradul 6 de alertă, de exemplu. Aceasta este o problemă pe care adunarea parlamentară a Consiliului Europei o dorește foarte tare și cred că este grav ca acest lucru să nu fie transparent până acum. Mulțumesc. Iacob. Doamna Iacob. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți să răspund, cu toate că nu fac parte din această rundă de discuții. După cum v-am spus mai devreme, Comitetul privind problemele de urgență oferă consultanță directorului general pentru a declara o fază de, o, o fază de pandemie sau de post-pandemie. Și uh, membrii din acest uh, comitet nu sunt cunoscuți uh, publicului. Au fost uh, dați publicității doar după ce s-a încheiat faza de pandemie, pentru a evita crearea de tensiuni politice și de presiuni politice din, asupra lor și de presiuni din partea companiilor farmaceutice. De aceea, intern, în cadrul OMS, s-a hotărât să nu se publice numerele, numele acestor experți înainte de faza post-pandemie. Acum uh, numele sunt găsite pe site și uh, împreună cu declarații de interes ale acestor persoane. În orice caz, în cadrul acestei proceduri de revizuire trebuie să vedem dacă aceasta a fost o decizie bună, dacă trebuie să o repetăm pe viitor sau dacă trebuie să modificăm lucrurile în spiritul transparenței. Punctul meu de vedere este că trebuie să fim complet transparenți, am spus asta și la OMS, pentru că e vorba de una dintre instituțiile europene. Întotdeauna um, aici Uh, toți membrii au fost foarte transparenți și au publicat uh, declarațiile de interese și uh, am am recomandat doamnei Margaret Chan să facă aceeași, același lucru la OMS și cred că ei se ocupă acum de revizuirea procedurilor în vigoare. Mulțumesc, François Crostet. Venir tout à l'heure. Mulțumesc câțiva din colegii noștri au exprimat uh, suspiciuni în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în agențiile europene, inclusiv la EMA. Da, aș vrea să vă amintesc că noi exercităm anual un control asupra acestor eventuale relații și noi exercităm un control asupra tuturor agențiilor noastre, iar Agenția pentru Medicamente are reputația de a fi una din cele mai bune agenții în legătură cu uh, funcționarea. Să încetăm cu aceste suspiciuni sterile, uh, pentru că totul este controlabil și mă șochează puțin uh, formulările care au existat aici și dubile formulate. Bun. Linda McEvan. Linda McEvan. Mulțumesc. Vreau să înțeleg uh, această chestiune legată de achizițiile publice de vaccinuri. Salut ceea ce a spus Comisia și vreau să întreb care este calendarul pentru această nouă propunere privind uh, achizițiile comune. Și vreau să întreb care este diferența de preț uh, plătită, plătită de statele membre pentru vaccinuri. A fost oare această problemă pentru anumite state membre? Unele au trebuit să plătească mai mult decât uh, altele și de aceea poate nu au putut să-și uh, achiziționeze rezervele necesare. Uh, a influențat acesta numărul persoanelor care au fost vaccinate în diversele state membre, pentru că statele membre răspunde pozitiv dacă ar considera că pot să economisească bani printr-o procedură de achiziții comună. Domnul Ryan, și întrebarea pe care o am și eu, întrebarea suplimentară, există vreun plan pentru a acorda asistență țărilor care nu sunt în stare să își achiziționeze uh, vaccinurile necesare? Există vreun astfel de, astfel de plan de solidaritate? Pe 13 septembrie, Consiliul a solicitat Comisiei să pregătească un raport privind uh, achizițiile comune. În concluziile Consiliului am fost, uh, mi s-a cerut să evaluăm diferitele opțiuni. Comisia a pregătit așadar un document analizând diversele opțiuni de achiziții publice uh, conform legii și am avut o întâlnire joia trecută și vinerea trecută a Comitetului pentru Securitate Sanitară care a discutat aceste opțiuni pentru a analiza împreună cu statele membre punctele pro și contra ale fiecărei opțiuni. Acum planificăm o întâlnire la sfârșitul lui octombrie pentru a finaliza acest document și să prezentăm un raport în uh, Consiliul de Sănătate din uh, decembrie, cred că e 7 decembrie astfel încât statele membre vor avea posibilitatea să discute pe baza unei analize detaliate a posibilităților, uh, a opțiunilor juridice pentru ideea acestui mecanism de achiziții comune deja în decembrie în acest an. Uh, în ceea ce privește uh, diferențele de preț care au trebuit, au trebuit achitate de statele membre, într-adevăr, au existat uh, diferențe mari um, între statele membre pentru cumpărarea de vaccinuri pandemice în 2008 și 2009, dar acest sistem a fost bazat pe uh, numărul de persoane pe care voiau să le vaccineze, deci pe cantitatea de vaccinuri pe care le cumpărau, care erau condițiile de uh, răspundere, condițiile de livrare. Uh, au fost mai multe variabile care au dus la prețuri diferite între state și acesta este obiectivul acestei inițiative pe care o elaborează acum Comisia, și anume de a avea o abordare mai armonizată în negocierea condițiilor de preț și a altor condiții contractuale cu industria. Mulțumesc! Karin Kadenbach sau Linda mai întâi? Lina McEwen. Au existat uh, probleme, uh, a existat problema de a nu găsi suficiente vaccinuri pentru cei care voiau să le cumpere la momentul respectiv. Da, a fost una dintre problemele care au fost menționate deja. Anumite state membre nu uh, aveau contracte de cumpărare prealabile și de aceea Comisia, în primul rând, a încercat să organizeze o procedură de licitație comună Um, cu toate țările care nu aveau contracte de achiziție uh, prealabile pentru a putea desfășura licitații bazându-se pe experiența celorlalte state și, în al doilea rând, am organizat un sistem de transfer uh, între statele membre care aveau uh, rezerve prea mari și cele care aveau rezerve insuficiente. A fost, au fost inițiative luate în toamna 2009 și sperăm să putem învăța din această experiență dezvoltând o nouă inițiativă acum. Oui, madame Uh, I'm sorry, I'm taking... Îmi pare rău că uh, iau cuvântul uh, chiar dacă nu fac parte din acest panel. Dar aș vrea să vă spun care au fost discuțiile în cadrul Consiliului de Ministri. Încă în octombrie 2009, ministrii au solicitat comisiei să analizeze posibilitățile de achiziționare pe plan comunitar, să elaboreze o analiză amănunțită și să raporteze în legătură cu modul în care statele au acces la licitații. Toți miniștrii au fost de acord că este necesară asemenea analiză. Următorul vorbitor, doamna Karin Kadenbach. O întrebare adresată domnului director Sprenger. El a vorbit și despre epidemiile de pojar de oreon. A existat un efect al pandemiei care a dus la un fel de oboseală pe plan european în ce privește campaniile de vaccinare. Nu au mai fost urmărite cu aceeași atenție și ca atare au apărut și epidemii de poșar, de oreon la nivelul uh, copiilor. Aș vrea să știu dacă statele membre conștientizează care este situația actuală și uh, doresc să acționeze. Thank you, but uh, Asia kind... Mulțumesc. Uh, există, din păcate, și un soi de lobby antivaccinare, pentru că declanșează și uh, răspândesc mai degrabă uh, scenarii înfricoșătoare. Eu cred că trebuie să ținem seama de aspectele legale, dar există și lumea uh, cetățeanului obișnuit care este în contact cu medicul de familie. Și dacă medicul nu este convins de necesitatea vaccinării, apar probleme. Pe 16 noiembrie există la nivelul Parlamentului o zi declarată, ziua de conștientizare a efectului antibioticelor. Este important ca medicii de familie să își reducă um, prescrierea de antibiotice pentru um, îmbolnăvirile care nu necesită un asemenea tratament. Pe de altă parte, trebuie să conștientizăm și necesitatea de uh, a-i stimula pe experții din domeniul sănătății să uh, conștientizeze necesitatea de a vaccina populația. Raportoare acum. De contra Aș dori să vorbesc despre responsabilitatea care era transferată de către, raport, de către laboratoare către state. Trebuie și aici, de asemenea, să ne unim în aceeași poziție. Dacă Comisia uh, și uh, Consiliul se unesc, atunci trebuie să facem o, să creăm o poziție solidară, clar, pentru Europa. Care este părerea dumneavoastră despre faptul că laboratoarele acum transferă responsabilitatea pentru efectele secundare pe statele membre? Este prima dată că se întâmplă așa ceva. De asemenea, aceasta o a doua întrebare către domnul Lundgren. Dacă există efectele secundare, ce, fac cum se poate ca aceste efecte secundare, cum ar fi, de exemplu, narcolepsia, au, venit, uh, au fost explicate mai întâi de către autoritățile uh, suedeze, apoi de către Finlanda și abia în uh, final de către EMA? Dacă EMA este responsabilă pentru uh, apariția efectelor secundare, aș vrea să știu ce faceți dumneavoastră și ce face ECDC-ul pentru a pune în aplicare uh, studii mai profunde pentru a vedea dacă chiar acestea sunt uh, efectele secundare care provin de la vaccinări. Mai ales este vorba aici de vaccinarea copiilor. Mulțumesc. Cine dorește să răspundă la această întrebare, domnul Sprenger sau doamna Testori? Mă bucur foarte mult că Emma este un actor important pentru efectele secundare, dar și ECDC-ul se uită cu atenție la această problemă pentru că suntem convinși că există efecte secundare după vaccinare. Am uh, început să colaborăm cu EMA pentru a face așa numitele studii de control de caz. Deci noi analizăm aceste studii și vedem ce se întâmplă cu subiectii vaccinați față de cei nevaccinați. Perspectiva noastră este însă una de sănătate publică generală și am vrea să știm care este cauza acestui fenomen, dacă este un fenomen real și cum putem să oferim informație mai bună cetățenilor dacă nu, um, dacă aceste efecte secundare nu sunt legate de vaccinare. Mulțumesc! Aș dori și eu să confirm că nu avem încă nicio confirmare, bineînțeles că am colectat toate cazurile în baza de date, dar încă nu există nicio confirmare că efectele secundare sunt legate de vaccin. Suntem în continuare în mijlocul procedurii, vom colabora cu ECDC-ul și cu alte instituții care au inițiat studii în acest sens pentru a vedea dacă există o relație între vaccin și celelalte efecte care au apărut sau dacă e vorba de o infecție aparte, o infecție separată. De asemenea, trebuie să stabilim dacă există o diferență între contextul în care a apărut această boală sau dacă există factori care au agravat apariția acesteia. Așteptăm în continuare feedback-ul din partea studiilor care se vor publica eventual la începutul anului viitor. Mulțumesc. Madame Lalis. Lalis are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Aș vrea să spun ceva despre responsabilitate, mai ales că atunci când vorbim despre efectele secundare, lucrurile se complică la nivel european. Cred că legislația europeană este foarte clară. Industria este cea care este responsabilă în cadrul autorizațiilor de punere pe în vânzare a vaccinurilor și deci în cadrul uh, efectelor care au fost raportate și care au fost în același timp uh, cauzate de către medicamente care fusese aprobate pe piață. Dacă însă există efecte secundare care depășesc cele care au fost autorizate și baza în uh, pe, pe care a fost uh, acordată autorizația, atunci industria este responsabilă. Însă, din fericire, întrebarea nu s-a pus neapărat pentru că nu am putut constata efecte secundare dincolo de cele care au fost uh, luate în calcul în momentul în care s-a dat autorizația. Dacă însă s-a făcut un contract între un stat membru și un producător, deci la nivel privat, atunci statul membru acționează în calitate de persoană fizică, persoană uh, juridică și deci acolo el este responsabil pentru actul respectiv, pentru uh, aplicarea regulamentului pe care l-a aprobat. Deci aceasta este o întrebare mai ales către doamna Anne Lepage, care este avocată și chiar bine cunoscută în acest domeniu. Este o problemă juridică pe care ar fi trebuit să o examinăm înainte, dar răspunsul nu este foarte clar. Este prima dată că avem uh, o astfel de configurare. Deci, de fapt, industria este responsabilă de efectele secundare dincolo de cele care au fost uh, luate în calcul la autorizația de punere pe piață și nu cred că poate să transfere această responsabilitate pe statele membre. Aceasta este părerea mea de jurist, dar poate alții au altă părere. Mulțumesc. Și poate că trebuie să ținem cont de acest lucru în regulamentul următor. Problema responsabilității poate să fie și a incorporat în următoarele regulamente. Mulțumesc. Doamna Testori are cuvântul. Mulțumesc. Este foarte clar că această chestiune a răspunderii pentru efecte secundare este inclută, inclusă în discuția noastră pentru noul uh, model de contract. În ceea ce privește contractul uh, precedent, Comisia nu are acces la toate contractele semnate de statele membre. Avem acces doar la 5 din uh, cele 26 care au fost semnate. Multe uh, state membre au semnat o clauză de confidențialitate, deci nu au putut să ne divulge informații din contract, dar pe baza celor cinci pe care le avem, vom include și acest aspect în noul model de contract. Bun. Cred că cu asta încheiem cea de-a doua rundă de întrebări și răspunsuri. Am uh, auzit multe lucruri uh, interesante și avem uh, aici un grup de, un grup de lucru privind uh, sănătatea în uh, sânul Comisiei Envi și avem doi raportori, Lois Peterle și Glenis Wilmot. Le, am să le dau cuvântul înainte ca raportoarea Michel Rivazi să tragă concluziile finale. Uh, așadar, domnul, domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem acest schimb de opinii foarte util în grupul nostru de lucru există și persoane care nu sunt membri ai Comisiei Envi, pentru că dorim să implicăm și persoane din alte comisii în activitatea noastră, persoane care sunt interesate de eh, subiectul sănătății. Întrebările, criticile pe care le-am auzit eh, au apărut întâi în cercurile științifice și doar apoi au uh, uh, venit, au apărut la nivelul uh, opiniei publice și politici, iar noi, eurodeputații, trebuie să fim foarte atenți la vocea cetățenilor noștri. Cetățenii au foarte multe întrebări, mai ales în momentul în care văd că unele persoane au fost vaccinate, ei nu au fost vaccinați și s-au născut astfel tot felul de păreri cu privire la acest subiect. Și astfel s-au născut multe întrebări. Uh, mulți s-au întrebat dacă virusul uh, e cel care apare primul sau uh, vaccinul. Și știți foarte bine ce vreau să spun cu asta. Sigur că privim spre viitor, în, ne uităm la bugetele pentru sănătate care sunt din ce în ce mai scăzute, banii lipsesc pentru prevenire și schimbările climatice ar putea, de fapt, să înrăutățească situația și mai mult. Altfel, po- astfel pot să apară noi pandemii la nivel global. E ceea ce e foarte important este să creăm condițiile pentru a nu ne mișca uh, mult prea mult și mult prea repede în direcția greșită, fără să ne dăm seama de acest lucru. Pentru că putem să contracarăm această mișcare în direcția greșită numai dacă avem niște evaluări ale riscurilor adecvate și care să fie bazate pe uh, știință. Am vorbit despre toate aceste lucruri astăzi și s-a pus accent pe independența expertizei științifice. Am auzit uh, ce face adunarea parlamentară a Consiliului Europei și alte organisme în acest sens. Noi, Uniunea Europeană și statele membre, trebuie să rămânem vigilenți și în faza dinaintea um, declarării unei pandemii. Mă bucur uh, prognozele exprimate de comisie. Comisia dorește să muncească foarte serios la pregătirea unui, noi, unui nou temei juridic pentru legislație și vom colabora strâns în acest sens. Sigur că e nevoie de voință politică pentru acest lucru. Ca și eurodeputat, nici nu e nevoie să spun cât de mult contează pentru noi și pentru cetățenii noștri să avem o astfel de legislație. Cred că acest atelier uh, a fost uh, necesar și instituția, instituțiile responsabile pentru acest subiect și-au dat seama că există multe lucruri care trebuie schimbate în ceea ce privește transparența, independența, conflictele de interes, în ceea ce privește credibilitatea și creșterea încrederii uh, cetățenilor. Sigur că trebuie să urmeze pe viitor multe dezbateri și dezbaterea aceasta trebuie aprofundată. Mulțumesc, Alois Peterle, Glenis Wilmot acum. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu cred că a fost un atelier foarte fructuos și se vede foarte clar un lucru. Da, se poate pune sub semnul întrebării cantitatea foarte mare de vaccinuri, dacă au fost necesare sau nu. Dar știți, uh, orice faci, dacă faci ceva e rău, dacă nu faci, iar e rău. Nu știi uh, în care situație vei avea mai multe probleme. În orice caz, statele membre s-au pregătit pentru ce a fost mai rău și sig- cu siguranță criticile ar fi fost mult mai uh, puternice dacă ar fi fost o situație mult mai periculoasă și nu s-ar fi luat măsuri. Însă, cred că s-au spus niște lucruri importante în ceea ce privește transparența procesului decizional, independența experților și încrederea. Cred că uh, au uh, fost generate multe idei cu privire la modul în care gestionăm situațiile de pandemie și cred că a fost foarte utilă discuția. Mi se pare foarte logică această idee a unei achiziții comune a vaccinurilor în cazul în care e necesar, în cazul unei pandemii, ceea ce ne-ar uh, Uh, ar asigura termeni și condiții mai buni pentru statele membre, ceea ce cred că e foarte important, mai ales pentru statele membre mici. Sigur că așteptăm cu interes propunerile comisiei în acest domeniu. Ultimul lucru pe care ar vrea să, aș vrea să spun este că trebuie să că avem aceste lecții ale trecutului, să ne asigurăm că pe viitor avem proceduri mai bune și mai transparente. Cred că e important acest lucru și sper că așa se va și întâmpla. Mulțumesc! Mulțumesc, Glenis. Michel Rivazi trebuie să uh, includă toate aceste elemente într-un raport, așadar uh, are acum cuvântul de încheiere. Mulțumesc de la bun început tuturor participanților la această dezbatere. Mulțumesc pentru că a fost important ca pe plan european să ne punem o întrebare care să îmbunătățească sistemul actual. A existat în Franța o comisie de anchetă pentru că a fost una din uh, țările care a cheltuit foarte mult pentru 1.400.000 uh, de doze de vaccinuri. A existat o comisie de anchetă la nivelul Senatului și, și la nivelul uh, adunării Consiliului Europei în cadrul Comisiei de Specialitate pentru Sănătate s-a declanșat o anchetă. Vă să vă spun că uh, nu doar uh, OMS-ul a declanșat alertă în ce privește uh, pandemiile de acest gen. Câteva din urmările deciziilor luate au constituit o problemă în măsura în care au creat distorsiuni în ce privește prioritățile uh, în domeniul uh, asigurării sănătății în Europa și uh, nu au existat suficiente justificări în legătură cu riscurile pentru sănătatea cetățenilor europeni uh, când s-au luat aceste decizii. Ei bine, când ajungi să discuți cu oamenii, constați că ei nu mai au încredere în asemenea demersuri. Există o lipsă de credibilitate. Uh, noi trebuie să uh, regăsim credibilitatea la nivelul cetățeanului european. De aceea trebuie să implicăm instituțiile europene în aceste eforturi de îmbunătățire a situației. Dacă dorim să facem progrese, trebuie să analizăm experiența trecutului pentru a încerca să vedem unde au existat disfuncții și uh, a construi o perspectivă mai credibilă. Au existat multe critici. Cetățenii și-au spus, asta este Europa, noi vrem să demonstrăm că noi construim o Europa solidară, care dispune de experți necesari pentru a face ca instituțiile europene să progreseze. Deci, o a doua fază a panelului nostru, poate că din acest punct de vedere ne-a permis să avansăm, am ascultat multe intervenții. Trebuie inclusiv să revizuim definiția pandemiei. Nu trebuie să lăsăm omsul doar să spună că pandemia este un virus care se uh, extinde uh, geografic și Comisia trebuie să se implice în a defini uh, acest fenomen și Europa trebuie să își susțină poziția. Eu cred că noi construim o Europa care să poată să aibă o poziție critică și în același timp constructivă visa, în relație cu Organizația Mondială a Sănătății. Iar în ce privește acele aspecte de flexibilitate, este nevoie de o mai bună evaluare a riscurilor. Este indispensabilă pentru că altfel um, nu vom putea acționa corespunzător vis-a-vis -vis de o nouă pandemie și s-ar putea întâmpla ca oamenii atunci, dacă pandemia se va produce, cetățenii să refuze să se lase vaccinați. Deci, trebuie să ne punem de asemenea întrebarea care este impactul unei vaccinări în masă. Există și efectul de barieră? Da sau nu? Trebuie să avem o expertiză în acest domeniu. Găsesc că, în ce privește al doilea panel, într-adevăr, progresele sunt interesante. Va trebui să avem și o audiere privind expertiza, domeniul responsabilităților, pentru că noi trebuie să vedem uh, ce poate să facă Centrul de Securitate a Sănătății, practic, și care este perimetrul responsabilității fiecăruia? Iar o a doua audiere se va referi la cooperarea dintre statele membre și instituțiile europene. Am auzit uh, astăzi dimineață vorbindu-se despre o ameliorare a cooperării Trebuie să avem o întâlnire cu reprezentanții statelor membre, a instituțiilor de specialitate. Deci, eu cred că așa trebuie să privim lucrurile pentru ca acest raport de inițiativă să poată să ducă la redobândirea credibilității, iar dacă ne vom confrunta cu un nou virus violent, să existe reacția adecvată și uh, să nu existe nici o penalizare a statelor membre în ce privește prețul vaccinului. Mulțumesc, Michel Rivazi, pentru aceste concluzii. Cred că ultimele două ore ale întâlnirii noastre au fost foarte importante pentru activitatea Comisiei noastre și a Parlamentului în general, pentru alegătoarele și alegătorii noștri, pentru că cetățenii așteaptă și din partea Parlamentului European o analiză a evenimentelor din anul trecut și cred că ceea ce ni s-a prezentat astăzi ne-a furnizat informații importante. Sigur au existat greșeli, deficite, nu trebuie să trecem sub tăcere aceste deficite pentru că dorim să ne îmbunătățim activitatea în viitor. Mă bucur că tratatul de la Lisabona, la care la elaborarea căruia m-am implicat, ne permite acum să avem și un temei legal care să faciliteze un răspuns european la asemenea provocări și cred că valoarea adăugată pe plan comunitar trebuie să fie vizibilă în asemenea situații um, pentru că acționarea uh, diferențiată pe plan național poate să fie um, legată și de cheltuieli diferențiate și nu era de dorit. Mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de astăzi, vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și secretariatului pentru faptul că nu a fost deloc ușor să configurăm uh, prezența la acest atelier și uh, mă bucur uh, și că Uh, am reușit să respectăm timpul. Îmi cer scuze poate la primii vorbitori pentru că am fost foarte strict, dar uh, cred că uh, pentru toți a fost un câștig să participăm la acest atelier. Încheiem ședința. Merci. on a eu des